meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, declar această ședință deschisă. Audierea despre EULEX va avea loc mâine la ora 9. Vom vota mâine la ora 9.45. Există și alte modificări ale Uh, ordinii de zi discutarea instrumentului de vecinătate europeană va avea loc împreună cu discutarea celorlalte instrumente în această după masă și de la ora 17 vom discuta raportul colegului uh, Lambsdorff. Sunteți de acord cu, acea, cu aceste modificări? Dacă da, atunci Trecem la adoptarea procesului verbal, proceselor verbale. Dacă nimeni nu le-a citit, înseamnă că <laughs> sunt adoptate. Nu am niciun, nicio comunicare în plus. Și ajungem Astfel, la schimbul de opinii cu ambasadorul uh, Ramtan Lamamra, comisarul Uniunii Africane pentru Pace și Securitate, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru că ați uh, putut veni astăzi alături de noi. Cred că avem motive foarte întemeiate pentru a um, întreține contacte mult mai strânse cu uh, dumneavoastră ca în comparație cu situația din trecut. Dacă este să mă gândesc la, conf- la conflictul din uh, Sudan, uh, conflictul din uh, Mali, conflictul din uh, estul Republicii Democrate Congo, situația din Guinea-Bissau și așa mai departe. Deci este foarte clar că aveți foarte multe lucruri de făcut, domnule ambasador. Uniunea Europeană și Comisia noastră sprijină de asemenea capacitățile extinse ale Uniunii Africane de a aborda asemenea conflicte, de a găsi uh, soluții la aceste, la aceste conflicte. Ne-ar interesa, de exemplu, să știm care sunt uh, noile uh, organisme pe care le-ați creat. Am dorit să știm cum poate sprijini Uniunea Europeană în mod practic Uniunea, Uniunea Africană la, uh, pentru a găsi un răspuns la această uh, criză. Aveți cuvântul, domnule ambasador. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Eu trebuie să fiu acela care vă mulțumesc pentru această invitație. Îmi face foarte mare plăcere să revin în fața acestei, acestui auditoriu de cali- înaltă calitate. Am avut privilegiul de a interacționa cu această comisie și cu subcomisia pentru uh, apărare și securitate. Mă leagă de dumneavoastră numeroase amintiri frumoase și trebuie să recunosc că aceste uh, contacte au întreținut uh, dialogul și relația privilegiată creată între Uniunea Africană și Uniunea Europeană. După cum știți, parteneriatul strategic pe cale de a se construi și consolida are deja la activ un număr de realizări uh, notabile, strategii și planuri de acțiune adoptate de către întâlnirile la vârf UE, Uniunea Africană, Cairo, Lisabona, Tripoli mai recent. Și suntem de altfel de data asta la Bruxelles, în cadrul celei de-a cincea reuniune consultativă dintre Uniunea Africană și Comitetul și Comisia pentru uh, apărare și securitate. Uniunea Africană marchează a 10-a aniversare a creației sale, a nașterii sale. Ehm, acțiunea africană comună a început în 1963 în cadrul Organizației pentru Unitatea Africană, însă acum 10 ani se credea că s-a crezut că a venit momentul să dotăm uh, Uniunea, uh, Acțiunea Africană Comună cu noi instrumente, texte și instrumente care să stea la baza unei structuri mai coerente. Uniunea Africană este moștenitoarea Organizației uh, pentru Unitatea Africană în ceea ce privește principiile, realizările dar și anumite frustrări. Este normal să considerăm că Uniunea Africană um, se dorește o organizație de o calitate nouă, ambițiile sale sunt mai uh, mari și acțiunile mai ample. Viziunea strategică care susține Uniunea Africană postulează o construcție pe patru piloni. Primul, pace și securitate ca o necesitate și obligație pentru realizarea celorlalte mari proiecte ale Uniunii. Al doilea pilon, care are o caracteristică distinctivă, e vorba de insistența asupra valorilor împărtășite, buna guvernanță, drepturile omului și așa mai departe, valori care apar în textele constitutive. Al treilea pilon, dezvoltare cooperare și integrare pe continentul african și a, al patrulea pilon, capacitățile umane și instituționale, care includ, uh, evident, Parlamentul Panafrican, Curtea uh, Africană de Justiție și alte instituții care au fost uh, înființate pentru a duce mai departe proiectul integraționist african. Mai ales în ceea ce privește pacea și securitatea pe care acționez în ultimii patru ani în, în, în virtutea mandatului care mi-a fost încredințat, spectrul activităților Uniunii Africane s-a uh, concentrat asupra prevenirii conflictelor de o manieră structurală, adică atacarea cauzelor care duc la conflict, cauzelor politice, economice, sociale și mergând către consolidarea păcii prin intermediul reconstrucției și dezvoltării, odată ce planurile de uh, pace au fost aplicate și au fost luate măsurile uh, necesare în funcție de fiecare situație conflictuală. Evoluția doctrinei Uniunii Africane față de Uh, precedenta organizație pentru unitatea africană, dacă Uniunea uh, se, dacă organizația precedentă se uh, baza pe menținerea păcii, acum Uniunea Africană este prima organizație internațională care a consacrat în textul său constitutiv responsabilitatea de a proteja integrată în actul constitutiv al Uniunii prin intermediul principiului neindiferenței, dacă doriți, ceea ce s-a întâmplat la nivelul conferinței Uniunii, Uniunii în cadrul acestui congres, dacă unul dintre statele membre se află într-o situație de încălcare gravă, de genocid, crime contra umanității, se ia atitudine. Așa cum spuneam, printre principiile de bază pe care Uniunea Africană le-a moștenit de la Organizația pentru Uniunea Africană, principiul intangibilității frontierelor a fost uh, de asemenea uh, inclus și a fost consolidat prin uh, includerea sa în actul constitutiv. Este vorba de un principiu fundamental consacrat în Tratatul Constitutiv al Uniunii. Acest principiu se dorește un vector purtător al eforturilor de integrare continentală și de respingerea tendințelor contrare care tind către fragmentare. Iar în uh, prezent, uh, situația din nordul Mali uh, stă mărturie pentru eficacitatea acestui principiu. Toate crizele cu care ne confruntăm în Africa provin sau au ca origine um, deficiență de guvernanță. De aceea noi ne aplecăm asupra acestei probleme, nu doar ca principiu director, ci și ca un cadru care poate contribui la promovarea bunei guvernanțe politice, economice și a o bună administrare a întreprinderilor, eliminarea corupției și așa mai departe. Setul de instrumente pe care îl avem la dispoziție se îmbogățește pe zi ce trece mai ales pe baza aplicării arhitecturii africane pentru pace și securitate, APSA. AFSA. Um, e vorba de un sistem complex de securitate colectivă care um, este menit nu doar să prevină conflictele, ci să uh, se și ocupe de ele, să rezolve uh, problemele și să se asigure că aceste conflicte nu se reaprind cândva în viitor. În ceea ce privește problematica crizelor legate de guvernanță, Uniunea Africană a efectuat o serie de diagnoze și a ajuns la concluzia că în cel mai multe cazuri de situații conflictuale e vorba de o, un echilibru între uh, care trebuie realizat între centru și periferie, între mm, unitate și diversitate. Observăm foarte adesea că e vorba de dezechilibre și dificultăți inerente în absența proporționalității în relațiile dintre centru și periferie, centru fiind de obicei mai bine văzut, iar periferia marginalizată, centrifugată, iar aspirațiile oamenilor sunt uh, aceleași în ciuda diferențelor și uh, problemelor uh, de zi cu zi. Toate acestea uneori ajung în, uh, să, să se transforme în uh, rebeliuni armate, în uh, cereri de secesiune și așa mai departe. Ați observat uh, și dumneavoastră, uh, desigur, că în Africa de azi toate conflictele și crizele sunt de ordin intern. Uh, nu mai există, aproape că nu mai există conflicte între două țări vecine pe motive de diferende sau dispute frontaliere sau uh, dispute asupra uh, bogăților naturale. Conflictele din Africa de astăzi sunt strict legate de situația internă. Acestea iau însă de adesea dimensiuni regionale fie din cauza ingerințelor, fie din cauza prelungirii conflictelor, fie din cauza altor factori legați de grupările etnice, de rivalități uh, strategice. Am să parcurg uh, rapid configurația de astăzi a uh, conflictelor din Africa. Aș vrea să fac o observație mai întâi, o observație pozitivă. E vorba de faptul că astăzi există mult mai puține conflicte și deci mult mai puține victime decât în ultimul deceniu al uh, secolului trecut. Știți care era situația, mai ales în regiunea Marilor Lacuri, știți care au fost consecințele umanitare dezastruoase în Ruanda. Ei bine, la 10 ani de atunci uh, sunt mult mai puține victime în uh, Africa, mult mai puține conflicte. Totuși există prea multe conflicte și prea multe victime în continuare. Tot ce putem face pentru a salva viețile oamenilor rămâne insuficient deocamdată atâta timp cât nu putem realiza idealul unei Africi împăcate cu sine și trăind în pace cu ceilalți. Fenomenele transversale care marchează în profunzime uh, peisajul conflictual la nivelul continentului țin de terorism, de pirateria maritimă, de grupurile secesioniste care se înmulțesc de actorii, deci non-statali, care amenință stabilitatea și pacea continentală. Se poate deci observa cu ușurință că Golful Aden, în largul Somaliei și până uh, în Golful uh, Guineei, pe Uh, partea de vest a continentului, avem un arc al crizei, ca o autostradă a crimei transnaționale care parcurge Africa de la est la vest și care ridică provocări foarte importante pentru siguranța colectivă, securitatea continentului. Aș adăuga că la baza crimelor uh, transnaționale, una dintre manifestările cel mai grave astăzi, pe lângă terorism și piraterie, avem traficul de stupefiante. Incontestabil, traficul de stupefiante nu mai reprezintă în Africa un pericol pentru sănătatea publică sau a individului. Este uh, și asta, desigur, dar reprezintă mai ales un atentat la suveranitatea statelor, la, a guvernelor, la funcționarea instituțiilor democratice și este din ce în ce mai mult un risc la adresa securității naționale, regionale. Am remarcat acest uh, fenomen și se știe că piața finală, de, destinația finală a drogurilor este Europa Occidentală, iar uh, țările africane sunt uh, doar țări de tranzit, deși crește foarte mult consumul și în aceste țări. În ziua de astăzi, traficul de stupefiante trebuie considerat o amenințare la adresa păcii și securității regionale și trebuie uh, tratat ca atare. Amenințarea finală, ultimă, este mai ales în Africa de Vest cea a creării stat, narcostatelor, uh, a uh, instituțiilor statale care își uh, trag resursele din aceste rețele care au nevoie de consolidare pe parcursul uh, pe acestui traseu către destinația finală a drogurilor Europa Occidentală. Deci trebuie ca această, acest fenomen să capete uh, atenția și prioritatea uh, în preocupările noastre. Am să trec doar uh, în revistă care sunt problemele pentru a putea reveni mai târziu la ele în funcție de comentariile noastre. Avem o situație de fragilitate, vă spuneam, în regiunea Marilor Lacuri, așa cum spunea și domnul președinte, avem o situație care ne preocupă în uh, estul Republicii Democrate Congo și, fără îndoială, chiar dacă actualitatea ne atrage atenția către alte regiuni ale continentului african, ar trebui să facem totul pentru a nu lăsa această situație să se degradeze și mai mult. Situație care este dificilă și potențial dezastruoasă dacă eforturile noastre nu vor permite uh, detensionarea situației uh, există în uh, Sudan, Sudanul de Sud, între Sudanul de Sud și cel de Nord, subiect care a fost uh, tratat la ultima conferință a Uniunii, a Uniunii Africane. În general, situația de acolo este foarte fragilă. Noi observăm evoluții pozitive în cazul Somaliei, prin uh, și datorită acțiunii internaționale în cadrul căreia Uniunea Europeană aduce o contribuție importantă prin finanțare și prin uh, um, încurajarea uh, consolidării instituțiilor statului. Avem, avem acolo perspectiva unei noi Constituții și unei Uh, tranziții care va putea începe pe 28 august uh, anul viitor și uh, trebuie ca noi toți să urmărim cu atenție situația pentru a face din această oportunitate un exemplu pentru celelalte state din regiune. Regiunea Sahel acum constituie fără îndoială un subiect uh, foarte grav, uh, ne preocupă această situație, deși regiunea Marilor uh, Lacuri, Cornul Africii sunt regiuni care ne ridică probleme. În Sahel avem din ce în ce mai mari probleme de guvernanță, probleme umanitare, probleme de mediu, probleme care prin intermediul terorismului și a traficului de droguri pun în primejdie securitatea regională. Iată deci un cocktail de probleme și provocări în această regiune care depășesc uh, frontierele Republicii Mali și devin o problemă veritabilă a acestei zone a Africii de vest, care se revarsă prin contagiune în uh, țările nord-africane, dar și în Africa Centrală. Aveți, deci, uh, o categorie de conflicte uh, oarecum înghețate, de asemenea, conflicte care nu au mai uh, uh, manifestat accese de violență, dar care nici nu au avansat semnificativ către o rezolvare pașnică. Eritrea Sahara Occidentală, acolo un referendum nu a putut fi, uh, referendumul nu a putut fi observat de către observatorii internaționali ONU și ai uh, Uniunii Europene. Încercăm și noi să urmărim cu mai multă atenție situația de acolo. Uh, printre mijloacele novatoare pe care le utilizăm pentru a promova pacea și securitatea, avem acum câteva inițiative regionale pentru eliminarea Uh, conflictelor și e vorba de aici de un dispozitiv uh, militar și de apărare sprijinit de Uniunea Europeană și de ONU. Aplicăm uh, astfel rezoluțiile Consiliului de Securitate, încercând să demonstrăm foarte clar că în materie de pace și securitate țările africane uh, pun în practică formulele adecvate, adică cele sprijinite la scară continentală sau la scară, la scară regională, pentru a maximiza impactul reformelor și a reglementa situațiile conflictuale. În ceea ce privește perspectivele țărilor uh, pe care mass media l-a numit uh, primăvara arabă, în Africa expresia de revoltă populară, revoluție, este urmată de un proces laborios de construcție democratică prin intermediul alegerilor. Urmărim situația din Egipt în acest sens și ne punem mari speranțe uh, că acolo lucrurile vor merge bine. Avem acele speranțe de bine pentru Libia, pentru că procesele de transformare din Africa de Nord ar trebui să fie pline de învățăminte pentru noi. Ele trebuie să fie sprijinite și trebuie să evităm derapajele antidemocratice. Nu lucrăm singuri în acest sens, avem parteneri fideli și parteneri de bună calitate. Parteneriatul Africa-Uniunea Europeană a fost deja menționat. El a ajuns la o maturitate deja și este unul consistent, esențial pentru funcționarea arhitecturii africane de pace și securitate. Ne bucurăm, deci, că există acest, uh, această cooperare și un sprijin constant din partea Uniunii Europene. Cu Națiunile Unite, de asemenea, avem un parteneriat care a ajuns la un nivel apreciabil și care ne permite ca în primele luni ale lui 2012 să asistăm la rezoluția 2036 asupra Somaliei sau uh, consacrarea conceptului uh, elaborat de Uniunea Africană pentru punerea la punct a sectorului securitate în Somalia, plus rezoluția 2046 adoptată uh, anul acesta în ceea ce privește Sudanul de Sud și care preia mot a mod decizia similară a Consiliului pentru Pace și Securitate al Uniunii Africane. Anul viitor vom marca a 50-a aniversare a Organizației pentru Unitatea Africană, ceea ce coincide cu um, un număr mare de aniversări de 50 de ani ale uh, independenței multor dintre uh, statele africane. Independență care a dus la o renaștere a continentului african, continent care își va recupera întârzierile, își va rezolva problemele și pentru asta suntem aici, să ne asigurăm că continentul va asuma din plenar uh, valorile esențiale și valorile democratice care sperăm vor duce vor face ca Africa să pornească pe calea progresului și prosperității într-un climat de pace și securitate. Mulțumim! Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare care cred că ne oferă uh, material de discutat. Acum are cuvântul domnul Preda. Merci infiniment, <clears throat> Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire, euh, merci de votre... Mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc invitatului nostru pentru expunere. Așa cum spune și noastră, Uniunea Africană este un partener important al Uniunii Europene și, desigur, așa cum aminteați și noastră, se ocupă de anumite situații de criză care ne preocupă foarte mult în ziua de astăzi. Aș vrea să insist asupra două, a două din aceste situații de criză pe care le-ați menționat și dumneavoastră. E vorba de conflictul între Sudanul de Sud și Sudanul de Nord. Ne bucurăm, desigur, că s-au reluat negocierile între aceste două părți, dar în același timp și săptămâna trecută la plenarea de la Strasburg am discutat acest lucru, suntem preocupați de reluarea bombardamentelor săptămâna trecută. Am constatat că Uniunea Africană nu a condamnat aceste bombardamente. Nu știu dacă aceste bombardamente au fost un argument pentru a încuraja Sudanul de Sud să revină la masa negocierilor sau ați considerat că era de așteptat o astfel de evoluție Dacă aceste bombardamente au uh, în, constituit un stimulant pentru ca Sudanul de Sud să revină la masa negocierilor, uh, nu sunt sigur, dar aș vrea să vă mai spun uh, ceva și în legătură cu situația din Somalia. Am constatat împreună cu colegii mei că săptămâna trecută forțele Uniunii Africane au registrat un succes remarcabil în ceea ce privește situația de la Afgoe, un oraș important din Somalia. E vorba de o acțiune care permite în principiu înființarea unui coridor umanitar până la Mogadishu. Sigur că trebuie să îi felicităm pe militari pentru acest succes, însă întrebarea mea este că este dacă noastră credeți că acest coridor va dura, cel puțin pe termen mediu, ca o acțiune care ar putea să fie ținută sub control. Mulțumesc. Uh, thank you so much, Doamna Gomez. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru expozeul foarte cuprinzător pe care ni l-ați ținut. Doresc să mă alătur și eu întrebării puse de colegul nostru și aș dori să vă întreb dacă puteți să ne explicați care este atitudinea Uniunii Africane vis-a-vis -vis de situația din Mali și din Guinea-Bissau. Pentru că principiile fundamentale la care v-ați referit dumneavoastră, fie că este vorba de democrație, respectarea drepturilor omului, guvernanță. Pe de altă parte, v-ați referit la provocări din uh, punctul de vedere al uh, imposibilității guvernării statelor respective, care devin apoi instrumente în mâna tuturor diferitelor organizații infracționale, așa cum sunt cele care se ocupă de trafic de stupefiante, cum s-a întâmplat în Guinea Bissau. Deci, aceste principii sunt puse sub semnul întrebării, de exemplu, de acțiunile organizației ECOVAS, care ar trebui să fie o organizație regională în Africa de Vest, articulată și subordonată Uniunii Africane, dar acțiunile ECOVAS din acest moment arată foarte clar că această organizație sprijină uh, pe cei care au organizat lovitura de stat împotriva guvernului din Guinea-Bissau. Este, sunt acțiuni contradictorii cu atitudinea Uniunii Africane și cu principiile care ar trebui să fie respectate de această organizație și de ONU. Și ce se întâmplă în uh, Guinea-Bisea cred că contrazice în mod clar rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Oare acesta nu este un caz în care Uniunea Africană și Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze mai îndeaproape, ținând seama și de această autostradă a, crimin- a criminalității organizate pe care ați identificat-o dumneavoastră foarte clar. O autostradă care pleacă din uh, estul și ajunge în vestul Africii. Și um, este clar că activitățile, aceste, aceste activități infracționale ajung până la urmă să aibă efecte și asupra continentului european. Aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne, spun, să ne spuneți mai multe detalii despre situația din uh, Sahara de Vest. Știu că ne-ați uh, spus despre cât de important importantă, cât de importantă este rezoluția Națiunilor Unite referitoare la autodeterminare, dar în Sahara de Vest este, există o situație în care dreptul internațional uh, este sfidat, de fapt. Și după cum ați spus, Christopher Ross, reprezentantul uh, Națiunilor Unite, nu a putut, uh, a fost refuzat de Maroc vedem că există o eficiență sporită din partea Uniunii Africane în acest uh, punct și aș dori să vă spun că și Uniunea Europeană este responsabilă pentru um, contradicția și pentru lipsa de acțiuni în pe acest punct. Până la urmă este însă de o, este vorba de o problemă africană Uniunea Africană ar trebui să aibă un uh, rol de lider și nu face acest lucru și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Weigel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, ne-am aflat în același timp la Viena, eram ambasador la aceeași instituție și mă bucură faptul că vă revăd. Introdu- Introducerea dumneavoastră foarte cuprinzătoare a subliniat cât de necesar este să avem un schimb de opinii în mod uh, regulat, un schimb de opinii tot mai uh, aprofundat și uh, ne-ați oferit un material de gândire important astăzi. Prima mea întrebare se referă de asemenea la situația din Sahara de Vest, pentru că ieri seara Uh, aceeași sală a fost uh, plină, nu mai exista niciun scaun uh, liber, poate vreo 50 de persoane stăteau în picioare. Ocazia a fost discutarea situației din Sahara de Vest și vizionarea unui film despre situația de acolo. Și am putea pune mai multe întrebări, însă cred că cea mai importantă întrebare este cine ar putea să se implice în, în plus în acest proces de găsirea unei uh, soluții, pentru că ieri domnul uh, Barden, autorul filmului respectiv, ne-a adus aminte prin imagini care a fost istoria problemei din Sahara de Vest. O problemă care a început cu o invazie brutală și a dus la un uh, fel de conflict inventat mai târziu, pentru că până la urmă a fost vorba de suveranitatea unei uh, populații care uh, trăia în propriul uh, teritoriu, suveranitatea care a fost încălcată. Și cred că și Uniunea Europeană este responsabilă pentru comportamentul statelor membre proprii care stau în fața rezolvării acestei probleme în mod rațional în Națiunile Unite și uh, în, alte organi- în alte organisme. În același timp, ne așteptăm ca și organizația pe care o reprezentați dumneavoastră să aibă o atitudine mai clară vis-a-vis -vis de această problemă, pentru că, într-adevăr, este ultima dovadă a epocii colonialiste din, uh, de pe continentul african. Deci poate ar trebui să avem o atitudine mai decisivă pentru rezolvarea acestei situații. Poate um, se ajunge la o maturizare a instituțiilor democratice din uh, Maroc sau Poate situația, din potrivă, uh, trebuie să se înrăutățească pentru ca Marocul să fie pregătit să accepte un compromis, un compromis care ar însemna retragerea forțelor marocane din Sahara de Vest și permiterea populației de acolo să-și hotărească singurul viitorul. Apoi, o altă întrebare legată de Darfur. În acest moment, ce se întâmplă în uh, Darfur este umbrit de conflictul între Sudan și Sudanul de Sud. Cu toate acestea, problema din Darfur nu a dispărut și negocierile de la Doha nu au dus la nicio soluționare a problemei uh, regiunii Darfur. După părerea mea, mai devreme sau mai târziu, Darfur ne va interesa din nou și va trebui să discutăm despre ce se întâmplă acolo și aș dori să aud și comentariile noastre legate de Darfur. Vă mulțumesc. Doamna Nielsen ale cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să Vă pun două întrebări. În primul rând, Mali, situația de acolo. Ieri, președintele Republicii Franceze, François Hollande, a cerut uh, Uniunii Africane și Congresului African să raporteze uh, adunării ONU în legătură cu situația din Mali. El s-a întreținut cu domnul uh, președinte al Beninului și cu președintele CDAO. Aș vrea să știu ce credeți despre această idee care începe să fie evocată frecvent de a trimite o forță hibridă de pace care ar fi constituită din forțele Uniunii Africane și ONU și CDAO în Mali. Uniunea Africană ar fi gata oare să ceară ONU un mandat pentru această forță de pace? de menținerea a păcii. Care este punctul dumneavoastră de vedere privind rolul Uniunii Europene, care pare să fie un actor important pe plan umanitar, dacă avem uh, posibilitatea de a desfășura misiuni de menținere a păcii și misiuni umanitare, sigur, cu mandat ONU? și care este părerea noastră în legătură cu criza umanitară, criza um- alimentară, care în Mali nu este un subiect nou, pentru că încă de la ofensiva uh, forțelor lui Menelas ne-am confruntat cu o criză din foarte multe puncte de vedere, inclusiv de mediu. Crucea Roșie afirmă că au uh, sosit 32.000 de persoane refugiați suplimentari din uh, centrul Maliului. Uh, din regiuni foarte sărace care supraviețuiesc cu greu. Deci cred că din punct de vedere umanitar această situație este neliniștitoare și v-aș întreba care este, pentru că nu, nu știu care sunt revendicările MNLA privind aceste zone geografice. Am văzut uh, o hartă a zonei Zawad și am descoperit pe acea hartă cercul Um, care reprezintă teritoriul Tuareg. O altă întrebare. V-am auzit vorbind despre conflictele actuale din Africa. Ați spus că în ziua de astăzi în Africa conflictele sunt de ordin intern, că e vorba de conflicte interetnice și așa mai departe. Eu sunt surprinsă pentru că nu împărtășesc acest punct de vedere și cred că conflictele sunt poate nu uh, dirijate de către state, de forțele colonii europene, ci poate de marile companii transnaționale care exploatează resursele uh, subsolului. Uh, Săptămâna trecută 30.000 de oameni au, s-au refugiat în Uganda și s-a reluat, uh, s-au reluat conflictele armate. Nu se poate nega acest lucru și nici prezența companiilor noastre care extrag uh, bogățiile subsolului. Cred că nu putem separa aceste uh, lucruri și trebuie să ne exprimăm preocuparea față de aceste conflicte. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, În ceea ce privește Sahara Occidentală, cei doi colegi care au pus întrebări au fost puțin incorrecți, pentru că Marocul nu face parte din uh, Uniunea Africană, tocmai pentru că Sahara Occidentală a fost recunoscută de celelalte state membre ale Uniunii. Deci este, Marocul este singurul stat care lipsește din Uniune, tocmai din acest motiv. Ați vorbit despre conflicte înghețate și s-au creat două noi state în ultimele decenii. Și mă interesează în principal Somalia, care este autodeterminată de 20 de ani, uh, luptă cu sărăcia, luptă cu jihadiștii, deci este o poveste bună și există rapoarte din uh, Somalia că Uniunea Africană a eliminat un raport juridic care oferea un temei juridic pentru recunoaștere. Pentru că a fost recunoscut ca stat în 1960 cam o săptămână și apoi s-a unit cu Sudul și a, a uh, regretat acest lucru. Dar de două decenii se autoguvernează și cer recunoaștere internațională. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Ce se va întâmpla în Somalia în continuare și credeți că uh, solicitarea de independență a Somaliland va progresa? A doua întrebare finanțarea pentru uh, Africa. Cred că domnul Gaddafi a plătit uh, mai bine de 20% din bugetul Uniunii și noul guvern de la Tripoli nu este cine știe ce mulțumit de modul în care uh, Uniunea, în special statele mari, l-au susținut pe Gaddafi. Și atunci cum veți acoperi această gaură din buget, având în vedere că Libia nu va mai subvenționa finanțarea dumneavoastră cu aceeași generozitate ca până acum? Relațiile între Uniunea Africană și blocurile regionale, ați vorbit despre ECOAS și mai există și altele. Cum tratați aceste blocuri regionale? Există niște aranjamente formale sau tratați bilateral cu statele membre și nu există niciun fel de aranjamente oficiale pentru a putea să vă coordonați cu uh, blocurile? Uh, pentru că noi nu avem nimic comparabil cu asta în uh, Uniunea Europeană, deci nu avem blocuri intermediare. Cum funcționează lucrurile în practică? Mulțumesc. Mr. Panzeri. Domnul Panzeri. Grazie. Molto velocemente. Mulțumesc, o să fiu foarte succint. Am auzit descrierea dificultăților care au apărut în urma conflictelor, atât cele evidente cât și cele latente. Cred că ar fi probabil util să subliniem și să rezolvăm problemele de sus. Există trei probleme despre care vreau să vă vorbesc. În primul rând, trebuie să recunoaștem că Sahelul va deveni din ce în ce mai important din punct de vedere al securității și nu ar fi just pentru statele implicate, cum ar fi Mali. Deci trebuie să se implice întreg continentul african și uh, Europa. Deci, Quartetul plus Nigeria are nevoie de susținere, are nevoie de implicare suplimentară, spre exemplu, din partea Marocului. Deci cred că Marocul nu ar trebui să fie exclus din discuție. Trebuie să existe o anchetă pentru a vedea dacă există forță pe teren sau dacă ar putea să existe forță pe teren care uh, să intervină între părțile din conflict. Apoi, Somalia și Hornul Africii. Mă îngrijorează conflictul latent între Eritrea și Djibouti. Și mă îngrijorează și uh, situația din Eritrea, pentru că situația este uh, nesustenabilă și Uniunea Africană ar trebui să uh, solicite rezolvarea situației de acolo. Lipsa oricărei forme de drepturi ale omului trebuie rezolvată și, de asemenea, există un flux uh, de emigranți din Libia care este extrem de îngrijorător. Apoi, uh, Sahara Occidentală. ar fi posibil să avem o reuniune, o masă rotundă între Uniunea Europeană și Af Uniunea Africană pentru a susține acțiunile domnului ambasador, pentru că nu cred că ajunge să lăsăm lucrurile uh, în seama trimisului special al ONU-ului. Deci, uh, poate un rol mai pregnant al Uniunii Europene ar fi mai bun. Aș vrea să vă știu părerea. Uh, vă mulțumesc. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Merci, monsieur président. Je crois que... Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați spus uh, foarte clar că timpul pe care îl avem la dispoziție este limitat, însă cu atâtea întrebări Uh, care mi s-au pus, va trebui să răspund cumva pe diagonală, fără să intru foarte mult în detalii. Mai întâi, Sahara Occidentală, care a făcut obiectul mai multor intervenții. Mă bucur că vă preocupă situația în măsura în care punctele de vedere exprimate țin de necesitatea conjugării eforturilor noastre și de a impulsiona reglementarea dinamică a situației, ținând cont de interesele popoarelor din Sahara Occidentală și dreptul acestora la autodeterminare. Procesul dificil care este mm, supravegherea de Națiunile Unite de secretarul general și sub supravegherea secret, uh, Consiliului de Securitate întâmpină foarte multe dificultăți și pe Uniunea Africană a asigurat conducerea acestui proces. Unii dintre dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că Africa a ajuns să acorde statut de stat cu drepturi de pline a regiunii Sahel, care face parte și dintre fondatorii Uniunii Africane. Uniunea, în acest sens, a pariat pe legitimitatea cauzei de autodeterminare a poporului din uh, Sahara Occidentală, ținând cont de angajamentul liderilor acestei regiuni care au acceptat să se supună voinței poporului, organizând un referendum uh, corect și liber. Astfel, astăzi uh, Sahara Occidentală este membră fondatoare a Uniunii Africane. Noi încercăm să ne asigurăm că situația în acest teritoriu este stabilă, deși o mare parte a teritoriului acestui stat uh, este în afara controlului uh, nostru și uh, e departe, suntem încă departe de a vedea o soluție pentru această regiune. Țările europene au și ele o răspundere importantă și au datoria de a se folosi de toată influența de care dispun pentru a face în așa fel încât să ajungem la o soluție. E vorba de voință politică până la urmă și de oferirea poporul, oferirea posibilității poporului din Sahara Occidentală de a uh, își uh, decide soarta. Cred că Ana Gomes s-a referit la situația din Timor și trebuie să spun încă o dată că toate popoarele mari și mici trebuie să scape de moștenirea colonială și să beneficieze de toate drepturile ce decurg din suveranitate. Aceasta deschide noi perspective privind regruparea teritoriilor și determină popoarele aflate anterior în conflict să spere la o dezvoltare uh, normală. Poate că situația din, uh, situația din uh, Sahara Occidentală ar putea să fie o, un exemplu pentru întregul Maghreb și să contribuie la uh, punerea în practică a proiectului de integrare continentală. Împreună cu Uniunea Europeană, Uniunea Africană a discutat uh, adesea uh, aceste probleme și a încercat să găsească soluții la această situație care ne preocupă foarte mult, ținând cont de faptul că e vorba aici de un uh, pas înapoi în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a condițiilor de viață a locuitor, locuitorilor din uh, Sahara Occidentală. Poporul din Sahara Occidentală a acceptat foarte multe sacrificii până acum și trăiește într-o situație dificilă de prea multă vreme. În ceea ce privește Uniunea Africană, suntem, vă stăm la dispoziție pentru uh, a contribui cu Națiunile Unite, cu Uniunea Europeană și ceilalți actori interesați la reglementarea situației. Am să încerc acum să reiau în ordine celelalte întrebări. Relațiile între Sudan și Sudanul de Sud, Așa cum am spus, deciziile adoptate de către reuniunea ministerială de la Addis Abeba din 3-4 aprilie au fost uh, confirmate pe 2 mai de către rezoluția 2046 a Consiliului de Securitate care interzice ferm bombardamentele aeriene. Uh, la fel uh, s-a decis evacuarea populațiilor uh, din Heglig um, și în funcție de ceea ce se întâmplă în uh, teren. Bombardement ou pas, la poziția Uniunii Africane. Poziția Uniunii Africane este clară, bombardamentele trebuie să înceteze, trupele trebuie evacuate și uh, negocierile sunt singura cale posibilă de rezolvare a problemelor care rămân în suspans între cele două țări. Este de asemenea imperativ ca cele două țări să înțeleagă că spiritul și litera acordului global de pace prevăd crearea a două state viabile care să trăiască în pace contând pe complementaritatea lor și pe faptul că Uniunea Africană și comunitatea internațională pot să sprijină aceste două părți în găsirea de soluții echilibrate, de compromisuri pentru a uh, rezolva problemele în suspans. În privința Somaliei, ne bucurăm de succesele înregistrate de trupele guvernamentale și de AMISOM în regiunea Afgoe. Știți că această regiune reprezintă cea mai mare concentrație de persoane de, strămutate din lume. Comandanții de pe teren au luat toate măsurile pentru a scuti populația civilă de uh, lipsuri a, pentru a face totul ca populația civilă să nu uh, sufere în urma operațiunilor militare. Dar grupul terorist Shabab a trebuit să se replieze la vreo 40 de kilometri distanță și cred că operațiunile militare care vor urma se vor desfășura în sensul consolidării stabilității în următoarele săptămâni. După cum știți, un concept strategic, un plan pe care l-am semnalat, uh, l-am menționat, a fost deja elaborat și suntem acum împreună cu partenerii internaționali în faza de a-l pune în aplicare astfel încât strategia militară și strategia politică să meargă mână în mână, astfel încât până la sfârșitul uh, lui august să putem întrevedea începutul unei noi ere în istoria Somaliei. Ne gândim de asemenea la faptul că comunitatea internațională ar trebui să profite de aceste progrese, de aceste îmbunătățiri ale situației de securitate pentru a își face semnalată prezența, contribuția în sprijinul uh, populației uh, civile și pentru a contribui la eliminarea definitivă a organizației teroriste. În cazul um, Mali și Guinea-Bissau, aș vrea să vă spun că suntem de acord cu uh, cei care spun că aceste situații nefericite din aceste două țări vin în contra um, evoluției firești către democratizare. Lovitura de stat din Mali a avut loc la o lună după alegerile prezidențiale, iar în Guinea, în Guinea Bissau acest lucru s-a întâmplat între cele două tururi de alegeri. Acest lucru este foarte periculos pentru procesul de democratizare a Africii și este uh, imperativ să vegem ca regimurile emanate de aceste lovituri de stat să nu Uh, preia cu adevărat uh, puterea. Comunitatea internațională vorbește pe aceeași voce, pe o unică voce, atunci când condamnă aceste lovituri de stat anticonstituționale, iar Uniunea Africană, la rândul său, se angajează în respectul principiilor cheie adoptate prin doctrina sa împotriva loviturilor de stat militare și altor schimbări neconstituționale Uniunea Africană dorește să reunească toți actorii implicați pentru a ne uh, armoniza pozițiile. Pe 7 iunie avem programată o întâlnire a grupului de sprijin și de urmărire a situației din Mali, dar vor participa și parteneri internaționali, bilaterali și multilaterali, organizații internaționale Uniunea Europeană, ONU și așa mai departe. Și apoi uh, vom avea o întâlnire cu grupul de contact pentru Guinea-Bissau, care va fi coprezidat de uh, noi. La sfârșitul zilei de 7 iunie sper că Uniunea Africană să uh, iasă întărită din uh, aceste întâlniri, și să ne punem de acord și să lucrăm uh, împreună pentru a rezolva situațiile din Mali și Guinea-Bissau. Darfur. E adevărat că există o anumită diminuare a insecurității și instabilității din uh, Darfur, Sudanul și Sudanul de Sud se află în fruntea preocupărilor noastre, dar e clar că Darfurul rămâne o zonă de risc potențial atâta vreme cât grupurile înarmate de rebeli nu se supun rezoluțiile de la Doha, Qatar, și nu acceptă medierea mixtă a Uniunii Africane și a ONU. Cred că comunitatea internațională trebuie să continue eforturile de a convinge aceste grupuri armate de a veni la masa negocierilor și de a se supune uh, prevederilor rezoluției de la Doha. Trebuie să înțeleagă toată lumea că schimbarea pe calea armelor nu este o opțiune și acest lucru trebuie să devină foarte clar pentru mișcările rebele. Atunci când vorbeam despre tipurile de conflicte din uh, Africa, mă refeream la faptul că aceste conflicte în ultima vreme s-au mărginit uh, la a uh, se desfășura în interiorul granițelor anumitor țări. De aceea am spus că e vorba de conflicte armate cu caracter intern. E adevărat că adesea unul dintre, unii dintre actorii implicați uh, depășesc uh, frontierele. Asta se întâmplă în cadrul uh, pirateriei, a traficanților, a teroriștilor. Sigur că trebuie efectuat o analiză serioasă și e nevoie de un plan politic foarte bine pus la punct astfel încât analizele să corespundă faptelor observate din teren. Preocuparea de consolidare a acțiunii internaționale în Mali, Mali uh, Maliul de Nord, conform uh, declarației noului președinte, președinte al Franței. Apropo, noi suntem foarte fericiți că dânsul are astfel de preocupări și se angajează în uh, Uh, lupta comunității internaționale pentru integrare în Africa. Sper că împreună vom putea găsi soluții prin intermediul dialogului și fără să recurgem la alte mijloace, respectiv forța, care nu este niciodată indispensabilă în uh, cazul păstrării integrității teritoriale a Mali. În cazul acestei țări, toate păturile populației, toate grupurile organizate pot să ne împărtășească preocupările lor mai degrabă decât a pune mâna pe arme și a se răscula împotriva organizării teritoriale a țării. Lovitura de stat n-a făcut decât să slăbească statul Mali pentru că a fost uh, ignorată cea mai puternică armă de care dispune populația din Mali și anume legitimitatea. Trebuie ca comunitatea internațională să găsească mijloacele de a încuraja dialogul cadrul căutărilor unei soluții pașnice în uh, problema Tuaregă, dar uh, cu respectarea integrității teritoriului teritoriale a Mali et de ne pas lui permettre de gagner du terrain en euh, E vorba de, până la urmă, de două treimi din teritoriul acestei țări care sunt în afara, care este în afara controlului guvernului uh, legitim ales. În ceea ce privește finanțarea Uniunii Africane, nu avem probleme deosebite. Uniunea Europeană ne-a ajutat mult mai mult decât domnul Gaddafi deci, uh, la atâta vreme cât există Uniunea Europeană, nu avem nici noi probleme mari. Niciodată domnul Gaddafi nu a oferit 20% din finanțarea noastră. Africa de Sud, Nigeria, Egipt, Algeria și Libia au plătit foarte multă vreme câte 15%, Acum uh, proporția e undeva pe la 12-13%, dar Gaddafi nu a avut niciodată prin intermediul contribuției sale financiare o influență atât de mare încât să oblige Uniunea Africană să uh, depindă de aceste contribuții. Noi depindem în mai mare măsură de partenerii noștri internaționali și de aceea cred că ar trebui ca această parte de contribuții internaționale să fie uh, redusă. Ne gândim să practicăm un sistem de contribuții comunitare așa cum uh, se întâmplă deja în cazul uh, Uniunii Centrafricane, țările membre trebuie să contribuie mai mult și pe baza pe o bază mai echitabilă pentru a reduce partea de contribuție din partea partenerilor noștri internaționali. Noul guvern libian a plătit în întregime contribuția Libiei în continuare, deci nu avem probleme din acest punct de vedere. Și cred că deja am depășit timpul alocat, timpul a trecut foarte repede. Aș încheia prin a spune că în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Africană și comunitatea economică regională, cred că am aplicat principiul subsidiarității și al avantajelor comparative, am împărtășit răspunderile am aplicat principiul complementarității în uh, uh, construirea comunităților economice regionale care fac parte dintr-o a continentului și din acest punct de vedere cred că am uh, învățat cele mai importante lecții din partea Uniunii Europene Așa cum spuneam, am preluat cele mai bune practici și sperăm că anul 2013, care va însemna 50 aniversarea începutului um, inițiativei de integrare africană, va ne va ajuta să uh, facem și mai mult în uh, sensul uh, dezvoltării și integrării pacificării continentului african. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. A fost o dezbatere utilă și sper că vom putea continua acest schimb de opinii. Vă mulțumesc!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 Meine Damen und Herren, ich darf in Doamnelor și domnilor, doresc să-i spun uh, bine venit președintele, președintelui uh, Comitetului Economic și Social European și doresc să-i spun uh, bun venit și lui Heather Grabe, care este director al Open Society Institute din Bruxelles. Din Bruxelles, bine ați venit și dumneavoastră. Astăzi vom avea o discuție legată de procesul de extindere, despre um, polit, obiectivele politice, criteriile și interesele strategice ale Uniunii Europene în cazul acestui proces de extindere. Cred că um, raportul doamnei Copa în următorii ani va fi unul dintre cele mai importante rapoarte pe care le vom uh, discuta Astăzi uh, discutăm a doua oară acest raport și cred că este necesară continuarea acestei dezbatere pentru a discuta cât mai în detaliu toate aspectele necesare și um, prin uh, intermediul doamnei Nilsson și a domnului uh, Grab avem alături de noi doi uh, experți în acest domeniu. M-ar bucura dacă oaspeții noștri ar iniția această dezbatere. Fiecare are la dispoziție câte 5-10 minute. Știți că acest lucru reprezintă un mare privilegiu pentru dumneavoastră, pentru că de obicei sunt acordate doar 1-2 minute. Și dau cuvântul în primul rând domnului Nilsson. Yeah, thank you very much, Elmar Brook. Mulțumesc foarte mult, domnule Broc, pentru această ocazie. O să-i mulțumesc și doamnei raportor, doamna Copa, pentru proiectul de raport pe care l-am citit și cred că pot să fiu de acord aproape cu tot ce a avut de spus în acest raport. S-a pus accentul în raport asupra țărilor care urmează să adere și susțin această abordare. Trebuie să existe de la început uh, linii directoare clare, atât pentru cetățeni, cât și pentru politicieni. Cum pot să intri în Uniunea Europeană? Acest lucru este esențial pentru credibilitatea UE și este mai ușor pentru țările candidate să evalueze activitatea politicienilor lor referitoare la integrare. Dar asta înseamnă și că statele membre UE trebuie să fie corecte și să-și respecte angajamentele. În latină se spune că trebuie să îți respecti angajamentele. Întotdeauna Procesul de aderare este un proces de învățare și nu doar pentru țările candidate, ci și pentru statele membre, pentru că se poate experiențele uh, celorlalți și întotdeauna se poate crește nivelul de pregătire al țării candidate pentru a adera la Uniunea Europeană. O să trec direct la punctul în care credem că noi la ce ne putem angaja Am dorit o dimensiune mai puternică pentru procesul de extindere și noi suntem de acord cu această abordare. Procesul de aderare, de extindere este adesea considerat dificil și acest lucru este remarcat și de cetățeni. De asemenea, trebuie să pun accentul pe politicile sociale și pe o mai bună comunicare a acestor politici. Spre exemplu, achiul social în ceea ce privește timpul de lucru, ă, sănătatea, la locul de muncă sunt exemple bune ale modului în care europenii sunt protejați de achi. Propunerea CESE pe acest punct de dimensiune socială a crescut este de a crește profilul dialogului civil. Și acest lucru trebuie introdus clar la punctul 9 din proiectul de raport. Trebuie să existe niște etaloane pentru aceste țări candidate. Trebuie ca procesul de aderare să fie mai inclusiv. Extinderea nu trebuie să fie doar în mâna europenilor și în mâna administrațiilor naționale, ci trebuie să depindă și de cetățeni, pentru că Parlamentul European reprezintă cetățenii, de asemenea și partenerii sociali și alte organizații non-guvernamentale. Toată lumea trebuie să se implice, pentru că doar așa statele membre actuale și viitoare pot avea succes. Pe această dimensiune socială trebuie să spun că în toate țările candidate este nevoie să existe sindicate mai bine organizate. Bineînțeles, sindicatele au nevoie de parteneri, de organizațiile patronale care să fie suficient de puternice pentru a reprezenta pe patroni. Dar sindicatele au un rol cheie în ceea ce privește aplicarea schimbărilor. UE trebuie să le ofere mai mult sprijin pentru a le consolida capacitățile. Partenerii sociali și în special sindicatele trebuie să ajute Uniunea Europeană implicându-se în dialoguri sociale bilaterale și trilaterale. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că aceste sindicate sunt realizate, înființate de membrilor, ci nu de stat. În ceea ce privește impactul extinderii UE, Vreau să subliniez că este din ce în ce mai greu să-i convingem pe cetățeni că extinderea ar trebui să fie o prioritate politică. Dar nu ar trebui să uităm că așteptările sunt uriașe din partea populației în țările candidate. Și vreau să spun și că este o posibilitate istorică pentru Europa să devină unită, cu condiția firește de a îndeplini criteriile și cu condiția ca totul să meargă așa cum ar trebui. Dar cu toate acestea, este o provocare istorică pentru Uniunea Europeană să se asigure că procesul continuă. Avem două instrumente în cadrul comisiei, ă, comitetului nostru și avem uh, comisii comune consultative care sunt înființate de statele respective. Dar m-ar interesa dacă ar exista pe viitor, dacă putem să ne întâlnim cu uh, societatea civilă în același timp în care dumneavoastră vă întâlniți cu conducerea politică. Apoi avem un forum al societății. Este bianual, îl organizăm pentru a trata anumite subiect împreună cu o gamă largă de reprezentanțe societății civile din uh, Uh, societatea civile și în acest an vom avea al patrulea congres la Zagreb la sfârșitul lui noiembrie. Ne vom ocupa de dezvoltarea rurală, de șomaj și, nu în ultimul rând, de libertatea de expresie și de libertatea presei. Vor fi trimise niște recomandări comune către liderii europeni și către liderii din Balcani. Și apoi vom lucra la punerea lor în aplicare împreună cu partenerii noștri din societatea civilă din regiune. Pentru a finaliza și pentru a fi subcint, trebuie să spun că CESE va susține în continuare procesul de extindere. Este, cum spuneam, o provocare istorică și nu ar trebui să pierdem ocazia. Dar în același timp ar trebui ca totul să se realizeze într-un mod transparent și corent. corect orice întârziere va face ca statele candidate să nu fie la fel de bine pregătite atunci când intră în uh, Uniunea Europeană. Uniunea trebuie să coopereze cu popoarele din regiunea, din țările candidate și susțin, uh, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a merge în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi și să vă ascult părerile. Herzlichen Dank, Herr Nilsson. Vă mulțumesc, domnule Nilsson. Are cuvântul doamna Grabar acum. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Îmi face plăcere să vă vorbesc. Eu lucrez la extindere de 20 de ani, atât la comisie cât și ca om de știință. Și astăzi vă vorbesc ca reprezentant al uh, Fundației Societatea Deschisă, care funcționează în regiune de peste 30 de ani și ne uh, preocupă pe toți, atât pe statele membre ale Uniunii Europene care au uh, aderat din 1995, cât și, bineînțeles, statele din Balcan și Turcia. Acest raport mi se pare unul salutar și o salut pe doamna Copa pentru acest proiect, pentru că subliniază multe dintre subiectele care tot ies în evidență, pe care le-am tot văzut în cei 30 de ani de lucru în țările candidate. Uh, inclusiv uh, în țările care ni s-au alăturat între timp și conține multe dintre concluziile la care am ajuns și noi. Cred că uh, important este uh, că la punctul F ați vorbit despre nevoia de transparență și ați menționat și faptul că etalanele reprezintă o parte importantă a procesului, dar că ele nu ar trebui să fie o parte a condițiilor. Deci n-ar trebui să, țină, să le transforme în niște condiții politice care să fie obligatorii. De asemenea, la punctul 20, propunerea ca statele membre existente să fie evaluate în ceea ce privește modul în care respectă valorile uh, Uniunii Europene și statul de drept, iarăși o idee foarte bună, pentru că trebuie să avem standarde consistente, consecvente între statele membre vechi și statele membre noi. Și trebuie să vedem și legătura dintre aspectele politice și societatea civilă, lucru care nu se încheie în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Fiecare țară se află pe un drum constant și calitatea de membru este o parte foarte importantă pentru că faci parte dintr-o comunitate de democrații și dintr-o comunitate de țări în care există stat de drept, dar calitatea de membru nu garantează în sine acest lucru. Și ar trebui să vedem ce fel de uh, mecanism de monitorizare am putea avea și aș încuraja Parlamentul să se gândească la asta în uh, detaliu, pentru că ar articolul 7 și articolul 258 din uh, tratat sunt destul de vagi în această privință și cred că cel mai important în ceea ce privește extinderea este să subliniem uh, consecvența între standarde interne și standarde externe nu, uh, țările candidate n-ar trebui să fie judecate la un standard mai înalt decât uh, statele membre ci ar trebui să se ajungă la un numitor comun mai înalt. Și țările candidate nu ar trebui să țintească spre cel mai mic numitor comun, ci din potrivă ar trebui să caute un numitor comun mai mare. Și poate Parlamentul ar uh, dori să se intereseze care ar fi acesta în diversele domenii pentru că avem tratatul de la Lisabona, Carta Drepturilor Omului și alte angajamente pe care statele membre și le-au asumat deja. Cred, după toți acești ani în care am lucrat în domeniul extinderii, la Comisie și din perspectiva societății, uh, Fundației Societatea Deschisă, este că uh, este nevoie de capacitatea instituțiilor să aplice, statele, uh, să aplice legile europene în mod consecvent. Și trebuie ca aceste instituții să nu fie colorate politic. Calitatea instituțiilor, așa cum a fost ea menționată în criteriile de la Copenhaga, este vitală pentru statul de drept. Și stabilitatea instituțiilor este cheie, pentru că asta uh, ne asigură că aderarea uh, este un beneficiu pentru toată lumea. O să concluzionez cu trei observații din experiența fundației în aceste țări, ca urmare și a ceea ce a spus antevorbitorul meu în ceea ce privește rolul societății civile, este foarte important să implicăm societatea civilă și aici aș spune că societatea civilă este definită printr-o gamă foarte largă uh, de oameni, uh, sindicatele, organizațiile patronale, uh, au un rol, dar se includ și ONG-uri și organizații de binefacere mici și locale, asociații mici, de cluburi. Deci există foarte, foarte multe tipuri de organizații care constituie o societate civilă uh, vie și până acum uh, Comisia a încercat să ajungă la aceste grupuri prin uh, dialog cu societatea civilă. Este vital ca legătura cu aceste instituții să fie făcută și prin angajarea parlamentelor naționale, pentru că aici Parlamentul European are uh, multe legături cu parlamentele naționale, dar parlamentele naționale trebuie să fie implicate mai bine în acest proces și să aibă o legătură mai bună cu societatea civilă, pentru că cel mai mare pericol este ca procesul de aderare să devină un exercițiu pur politic între Comisie, Consiliu și Guverne, fără ca societatea civilă să aibă un rol. Și cred că Parlamentul European este vital în a se asigura că parlamentele naționale acționează și se implică și antrenează la rândul lor și societatea civilă astfel încât nivelul politic să nu devină detașat de restul societății. A doua observație importantă care este menționată și aici în uh, proiectul de raport este necesitatea unei politici clare și consecvente a Uniunii Europene care să fie repetată mereu de statele membre. Deci angajarea față de acest proces, pentru că astfel devine procesul credibil. Este foarte dificil să păstrezi un proces de reforme într-o țară dacă uh, Uh, Uniunea Europeană dă înapoi. Vrem sau nu vrem să ni se alăture această țară? Îndeplinesc sau îndeplinesc condițiile? Și cred că sunt două pericole aici. În primul rând, acest, uh, această alternanță de dușuri calde și reci, în special reci, pentru țara candidată, dar la fel de periculos este și uh, sugestia că având în vedere că anumite state membre sunt prietene cu o anumită țară, țara respectivă nu trebuie să îndeplinească criteriile, pentru că aceste prietenii istorice și legături diplomatice sunt tot ce contează. Ambele sunt uh, pericole care trebuie să fie evitate și angajamentele statelor membre, așa cum a spus și antevorbitorul meu, trebuie să fie uh, respectate. Au trecut deja 20 de ani de la stabilirea criteriilor de la Copenhaga și am trecut testul timpului foarte bine. Se garantează statul de drept, respectarea drepturilor omului, protec protecția minorităților și toate aceste valori rămân fundamentale atât pentru statele membre cât și pentru țările candidate. Trebuie să vedem și economia de piață și competitivitatea, care sunt foarte dificile, mai ales în situația actuală din Balcani. Și în acest sens, atât în domeniul politic cât și în cel economic, este vital să demarezi uh, de vreme aceste reforme și să ai niște standarde puternice, în special în sectorul juridic, pentru că, așa cum am spus, calitatea instituțiilor este vitală și uh, se obține astfel și etos cultural se vede cum ar trebui ca aceste instituții să funcționeze într-o democrație. Deci trebuie să existe o legătură clară între instituțiile naționale și uh, societatea civilă. Și nu în ultimul rând, văd foarte mulți oameni aici care au lucrat mulți ani la extindere și vă reamintesc că este vital să ne asigurăm că toată societatea este implicată în procesul de aderare. Singurul element care lipsește în raport este că trebuie să fie implicați și uh, romii, categoria cea mai vulnerabilă pentru că, așa cum am văzut în multe state membre, aceștia sunt ignorați, sunt excluși din acest proces. Uh, ceea ce înseamnă că avem acum un cadru pentru politici naționale de integrare. Poate acestea nu ar fi fost necesare dacă în cadrul uh, uh, proceselor de aderare anterioare ar fi existat această intenție de a include și categoriile cele mai vulnerabile. Pentru că romii fac o part, uh, fa, sunt, au un rol important în această dimensiune socială. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Grabe, pentru prezentarea dumneavoastră. Deschidem acum uh, dezbaterea pentru colegii noștri. Sper ca toată lumea să intervină cât mai uh, succint. Și acum dau cuvântul uh, doamnei Copa, raportoarea noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc Comisiei AFET și să vă mulțumesc dumneavoastră în mod personal, domnule președinte, pentru a doua posibilitate, pentru această posibilitate de a discuta a doua oară acest raport. Și, de fapt, după aceste două intervenții, sunt convinsă de necesitatea implicării societății civile în procesul de extindere. Doresc să mulțumesc președintelui Nilsson pentru că a acceptat invitația noastră să prezinte poziția Comitetului Economic și Social European pe marginea acestui subiect. Știm foarte bine că acest comitet contribuie la legitimitatea instituțiilor europene, tocmai datorită faptului că permite societății civile să își exprime opiniile la nivel european. Deci considerăm că CESE este un uh, partener natural în procesul de extindere și intenționez să înaintez câteva amendamente care să sublinieze nevoia de a exista o colaborare consolidată între Comisie, CS și Parlamentul European. Dumneavoastră ați menționat două puncte foarte importante, domnule președinte. Ați spus că avem, există nevoia de a sprijini sindicatele în țările candidat, și, în plus, trebuie să lucrăm împreună cu societatea civilă. Doresc să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ne le-ați dat uh, uh, vis-a-vis uh, -vis de forumul so- social. Doresc să mulțumesc și doamnei Grabe, care, după cum a spus, este activă în acest domeniu deja de foarte mulți ani. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție și un uh, text uh, scris, o prezentare mai științifică a acestui, um, acestui subiect. Aș dori să-i adresez o întrebare mai tehnică doamnei Grave legată de procesul de etalonare în, în, uh, în, în extindere. Și eu am salutat o asemenea abordare bazată pe um, etaloane și am dorit să merg puțin mai departe uh, cerând niște etaloane mai clare, tocmai pentru a, pentru a consolida credibilitatea procesului respectiv, transparența lui. Și aș dori să vă întreb dacă consider, considerați că o asemenea abordare este fezabilă din punct de vedere practic. Mi s-a părut foarte interesant și la fel ca și domnul Nilsson și dumneavoastră a spus că trebuie să implicăm mai mult societatea civilă și iau foarte în serios observația dumneavoastră că trebuie să, implic, să implicăm pe cei mai vulnerabili dintr-o societate. Voi ține cont de această observație în amendamente. Și apoi, în legătură cu mecanismul de monitorizare a statelor membre a Uniunii Europene pentru a analiza care este situația legată de respectarea criteriilor de la Copenhaga, știm că au existat unele incidente îngrijorătoare din acest punct de vedere și mă încurajează faptul că și dumneavoastră considerați că este o idee bună crearea unui asemenea mecanism. Cred că printr-un asemenea mecanism am uh, depăși aplicarea unor standarde dub- dublă, pentru că, după cum ați spus, aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă sfârșitul unui proces, ci începutul unui proces. Deci, cum putem să cerem uh, cuiva să respecte anumite criterii pe care noi îns- însuși nu le nu le respectăm. Doresc să vă mulțumesc din nou și aștept cu nerăbdare și remarcile colegilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Uman Reuten. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei raportor și celor doi experți care ne-au, care ne-au uh, făcut o prezentare foarte uh, interesantă. Ne-ați cerut să fim succint, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. În primul rând, cred că este un uh, raport interesant, un raport cu care pot fi de acord în mare parte, dar, domnule președinte, eventual uh, anumite puncte ar putea fi clarificate. Și mă voi referi la aceste puncte. De exemplu, doamna Copa afirmă că um, relațiile bilaterale nu ar trebui să reprezinte un obstacol pentru procesul de, extindere, de extindere. Însă ce înseamnă acest uh, lucru, domnule președinte? Înseamnă că ar trebui să ne adresăm tribunalului uh, tribunalelor internaționale pentru a clarifica relațiile bilaterale sau ce se înțelege prin această propunere. Apoi, nu mai înțeleg, nu înțeleg de asemenea un alt punct, punctul 6, unde este vorba de capacitatea de primire a Uniunii. Cred că formularea ar trebui să fie una mai clară. Și apoi, în legătură cu domeniul justiției, cu respectarea drepturilor omului, se spune aici că acestea trebuie să aibă o uh, trebuie să fie prioritară, dar pe baza experiențelor pe care le-am avut, cred că ar trebui să începem negocierea acestor puncte. Deci acest, uh, această formulare ar trebui să fie mai clară. Acum, în legătură cu dimensiunea socială, care este subliniată de doamna Copa, dar se pune în acest moment următoarea întrebare. Putem oare să dezvoltăm o serie de criterii sociale Oare nu este adevărat că avem uh, suficient spațiu de uh, manevră pentru ca statele respective să sprijină dimensiunea socială suficient? Apoi, pe de altă parte, cred că avem nevoie și de o recomandare din partea Comisiei pentru Bugete din punctul de vedere al respectării Uh, disciplinei bugetare de uh, statul uh, candidat. Apoi, un alt punct, mecanismul de monitorizare a statelor care sunt deja membre ale Uniunii Europene. Nu știu dacă aici ar trebui într-adevăr să discutăm despre această propunere. Vă mulțumesc, doamna Reuten, doamna Cornison are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe mine m-a interesat îndeosebi uh, contribuția domnului Nilsson, pentru că sunt de acord cu dumnealui, aspectele sociale sunt neglijate în procesul de extindere. Am fost raportor pentru avizul Comisiei uh, IMCO pentru instrumentul de uh, preaderare 2. Exact aceleași lucruri le-am discutat și acolo. Trebuie să punem accent mai mult pe aspectele sociale, pe, parteneri, pe, pe dialogul uh, social. Partenerii sociali au un rol uh, în procesul legislativ în Uniunea Europeană. Deci dacă pe viitor țările candidat uh, trebuie să, trebuie să, urmează să aibă un rol complet din acest punct de vedere, trebuie să ne concentrăm mai mult pe acest punct. Și apoi trebuie să ne concentrăm mai mult pe punerea în aplicare a acquis social Există un număr mare de muncitori nedeclarați. În unele state nu există o inspecție a muncii care să funcționeze și, în general, dimensiunea socială nu se bucură de atenția necesară în procesul de extindere. Până la urmă ne preocupă mai mult aspectele politice și, până la urmă, pentru calitatea vieții uh, dimensiunea și calitatea uh, vieții cotidiane este cea mai importantă. Mă bucură faptul că doamna Copa s-a uh, referit la foarte multe puncte care ne consumă foarte multă energie, deși nu ar trebui să fie așa. De exemplu, influența um, legată de sistemele electorale. Cel puțin acest punct este foarte important pentru Consiliul de uh, a ministrii și întotdeauna campania electorală este mai importantă pentru unii ministri și nu pentru nu este important uh, nu sunt importante progresele făcute de state respective. Apoi relațiile bilaterale, într-adevăr, acestea ar trebui să fie rezolvate, dar consider că au un rol prea, prea important în procesul de extindere și cred că ar trebui să găsim o modalitate diferite pentru a discuta aceste aspecte într-un alt cadru, pentru a nu pune sub semnul întrebării credibilitatea procesului de extindere. Doamna Cofa se referă la multe din aceste aspecte. Noi vom înainta câteva amendamente pentru a consolida tocmai aceste aspecte. Ne vom referi la problemele sociale amintite și sunt convinsă că vom avea un uh, rezultat foarte bun până la urmă. Vă mulțumesc! Doamna Copa, doriți să interveniți pentru a răspunde colegilor? Da. Aș dori să mă refer la un singur punct, această relație bilaterală. Am văzut cu toții care a fost uh, contradicția între poziția Parlamentului, care susține că relațiile bilaterale nu sunt un obstacol în calea aderării și care este realitatea în viață. Eu am dorit să găsim o formulare care să combină, combină realitatea cu această poziție a Parlamentului, și anume relațiile bilaterale, într-adevăr, ar trebui să fie discutate într-un alt cadru. Și eu am încercat pur și simplu să fac unele sugestii, că este vorba de uh, tribunale internaționale sau procese de arbitraj, oricum, această soluție ar trebui folosită cât mai repede pentru a nu pune în pericol procesul de aderare, pentru a nu amâna acest proces de aderare. Pentru că realitatea este că în Consiliu asemenea relații bilaterale pot fi folosite pentru a împiedica sau um, amâna aderarea. Eu am dorit să fim constructivi, să găsim o modalitate de a rezolva acest punct care este totuși foarte important, relațiile uh, bilaterale. Vă mulțumesc, doamna Grabe. Da, mă voi referi și eu la întrebarea pe care mi-a pus-o doamna Copa de procesul de etalonare. Cred că este, acest punct este legat de relațiile bilaterale, pentru că, după cum a spus dumneavoastră, ele pot reprezenta, ele pot fi uh, amintită oricând în, uh, în Consiliul de Miniștri și etaloanele reprezintă o posibilitate pentru statele membre de a pune condiții uh, suplimentare care nu sunt legate de criteriile de la Copenhaga. Problema este la ce se vor uh, referi aceste etaloane. Uh, Comisia folosește anumite etaloane care nu sunt diferite față de cele folosite pentru statele care au aderat în 2005 și în 2007. Este rațional să există, să existe faze separate, etape, pentru că pentru Turcia, de exemplu, există, drumul de urmat este unul lung și este important să arăți că există etape care au fost parcurse, că s-au făcut uh, procese, este important să ai uh, pârghile necesare pentru a influența uh, ceea ce se întâmplă în statul respectiv, pentru a spune statul respectiv că nu a făcut suficient uh, în domeniul justiției și așa mai departe. Deci este important să separăm etapele între ele, să avem stimulente pentru depășirea acestor uh, etape. Mie îmi place ideea de a avea etape mai specifice cu anumite taloane care trebuie îndeplinite, dar când uh, vom discuta despre taloane, sunt sigură că și Consiliul își va dori un uh, rol important și eu mă tem că în acest moment va include și relațiile bilaterale în, uh, în acest proces. Eu aș prefera cuvântul standarde și nu uh, cuvântul etalon, pentru că prin standard prin, dacă folosești cuvântul standard, poți explica mai clar unui stat că trebuie să ajungi la un anumit standard înainte să treci la următoarea fază, la următoarea etapă. Pentru că etaloanele au fost folosite în procesul de aderare pentru a deschide un capitol de negociere și un etalon sugerează puțin mai mult decât un standard. Nu sugerează un nivel care ar fi, din punctul meu de vedere, mai calitativ. Și acum, în legătură cu justiția și drepturile fundamentale, punctul uh, pe care l-a amintit doamna Omar Reuten, aceste aspecte devin uh, tot mai uh, importante, tocmai în urma problemelor pe care le avem în uh, statele membre, cu cât suntem mai nesiguri în legătură cu punerea în aplicare a Cartei pentru Drepturile Fundamentale, cu atât avem probleme de, în a explica standardele pe care trebuie, care trebuie respectate de statele uh, candidat. Este clar, trebuie să existe o presă liberă, judecătorii trebuie să fie numiți de un organism independent, uh, este foarte important să există o libertate de expresie în societatea respectivă, deci este important să uh, ne lămurim în Uniunea Europeană în legătură cu aceste uh, drepturi pentru a vedea care sunt, de, care sunt uh, standardele legate de drepturile omului și de justiție pe care ni le dorim în Uniunea Europeană în urma punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona și la nivel național. Cred că ne preocupă prea mult criza economică în acest moment și după ce vom fi depășit această criză, cred că acesta este punctul de care trebuie să se ocupe Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți credibilitatea cetățenilor, pentru Uniunii, pentru cetățenii noștri și pentru a îmbunătăți credibilitatea procesului de extindere. Domnul Nilsson, Doresc să vă mulțumesc pentru sprijin și pentru remarci și pentru faptul că ați sprijinit implicarea societății civile și a partenerilor sociali. Mă bucură faptul că doamna Copa s-a referit la acest punct și pentru a economisi timp nu m-am referit la acest punct. Însă, cred că ar fi bine să există o inițiativă comună, un dialog între Parlamentul European la nivel politic și partenerii sociali, societatea civilă. Cred că există o imagine foarte bună de la stat la stat în legătură cu societatea civilă și am văzut foarte clar că există o slăbiciune a sindicatelor. Desigur, istoria, tradiția este importantă pentru fiecare stat în parte, oricum, rețelele europene ne ajut să identificăm și să sprijinim evoluțiile pe care ni le dorim. Cu toate acestea, aș dori să subliniez, domnule președinte, că procesul de extindere din 2004-2007 uh, a reprezentat o injecție cu vitamină pentru Uniunea Europeană și consider că trebuie să Uh, merge mai departe cu acest uh, proces de extindere. Statele candidate, desigur, trebuie să respecte criteriile necesare și raportul dumneavoastră este unul foarte potrivit. Vine la momentul potrivit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Termenul uh, limit, limită de depunere a amendamentelor este 6 iunie, ora 12. și doamna Copa va avea șansa să negocieze cu toți cei care vor prezenta amendamente. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnul Graber, domnule Nilsson. A fost foarte util să auzim care sunt sfaturile dumneavoastră. That's true. We couldn't speak long, but it was very well. Thank you. 12.30 today as well? Yeah, it's 12.30 today. All right. And it starts again in the afternoon. But in the afternoon... Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Haideți să ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Avem un număr mare de instrumente și este vorba de instituirea de norme și proceduri comune pentru punerea aplicarea aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiune externă. Ne dorim o abordare dublă pentru a consolida transparența și coerența în negocierile cu Consiliul pentru a ajunge la adevărate efecte de pârghie. Doar dacă avem o soluție la pachet, Uniunea Europeană va fi mai consolidată și doar așa Comisia și Consiliul nu vor putea uh, elimina anumite puncte. M-am întâlnit deja de mai multe ori cu raportorii din umbră și am ajuns la concluzia că avem nevoie de un calendar comun, de elemente care să fie aplicabile pentru toate instrumentele. Amendamentele propuse reflectă obiectivele tuturor raportorilor și sunt uh, legate de amendamentele propuse pentru fiecare instrument în parte. Raportorii și-au dorit o abordare dublă orizontală, în primul rând actele delegate. În uh, cadrul ultimelor uh, consultări am luat notă de faptul că Comisia și-a dorit o folosire cuprinzătoare a actelor uh, delegate pentru perioada Uh, financiară 2014-2020. Nu credem că uh, actele, aceste acte delegate respectă rolul Parlamentului European ca colegiuitor. Parlamentul European a spus deja foarte clar că uh, tratatul de la Lisabona spune foarte clar că este corresponsabil pentru programarea acestor instrumente. Parlamentul nu-și dorește un micromanagement fiecărui instrument în parte, dar pentru aceasta avem nevoie de o procedură clară, de clauze de salvgardare. Am propus așadar ca documentele strategice de uh, programare care vorbesc despre obiective ar trebui să fie adoptate în linii largi prin acte uh, delegate și apoi numele fiecărui titlu va trebui să țină seama de fiecare de fiecare instrument în, în parte. În legătură cu actele de punere în aplicare, fiecare raport anual ar trebui să fie adoptat ținând seama de regulamentul 198 din 2011 Apoi, creșterea sinergiilor și complementarităților între instrumente. Noi cerem un uh, raport anual și nu unul bianual, așa cum a cerut uh, Comisia, pentru a asigura complementaritatea necesară între instrumente și toate instrumentele ar trebui să fie acoperite de acțiuni externe ale Uniunii Europene. Apoi, avem nevoie de analiză de impact adecvate legate de um, acțiunile externe ale Uniunii Europene. Impactul acțiunilor externe ale Uniunii Europene ar trebui să fie analizată pe baza unor indicatori clar definiți, transparenți, care să fie adaptate la specificitatea fiecărui instrument. Apoi, cetățenii din statele beneficiare și din Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă care sunt acțiunile Uniunii Europene în țările terțe. Aici foarte important este și punctul vizibilității acestor acțiuni. De asemenea, pentru aceasta ne dorim să fie organizată campanii de conștientizare, să fie definit un, min, un minim prag de, vizibil, de vizibilitate. Apoi, dacă este posibil, poziția organizațiilor din societatea civilă trebuie luată în seamă într-un mod transparent, într-un mod uh, fezabil pentru punerea în, în aplicare acestor uh, programe. Apoi, sprijinul acordat trebuie să țină seama de, de obiective măsurabile, de obiective uh, clare, de transparență și de uh, posibilități de, aud, de audit clare. Apoi, participarea trebuie să implice faptul că uh, Um, instituțiile non-EU trebuie să, să respecte standardele Uniunii Europene. Punctul 8. Trebuie să ne asigurăm până la sfârșitul cadrului de timp 2014-2020, regulamentul poate fi revizuit și îmbunătățit dacă este nevoie de acest lucru. We're thankful that we have done that all in cooperation with the other Cred că trebuie să fim mulțumiți pentru colaborarea bună pe care am avut-o cu ceilalți uh, raportori din umbră. Cred că ne-am apropiat de un uh, punct comun între noi toți și sper că acest raport va fi aprobat de dumneavoastră și aș dori să îl rog pe domnul Berman să ia cuvântul Dumnealui este raportor din uh, partea Comisiei DEVE pe baza articolului 50 din regulamentul de funcționare. Este de asemenea foarte important să avem o relație cât mai strânsă între Comisia DEVE și AFET. Nu doar uh, textul este important, dar este important ca și în cadrul negocierilor să avem o poziție comună, pentru că doar așa uh, poziția comisiilor DEVE și AFET va fi consolidată. Domnul Berman are cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, spuneați uh, și dumneavoastră, trebuie să avem o relație aproape romantică între DEVE și AFET, deși nu ne permitem prea multă poezie. După cum știți, sunt raportor la Comisia DV pentru acest, pentru acest aviz și, de asemenea, sunt raportor de aviz privind regulamentul de resort. Am avut uh, o serie de întâlniri de coordonare între raportorii din diverse uh, comisii și am analizat felul în care acest nou regulament ar afecta diverse instrumente în vigoare și am ajuns la câteva amendamente comune. O varianta mai este gata și o vom discuta pe 4 iunie. Votul va avea loc pe 18 și 19 iunie la DV. Între timp, evident, am uh, primit uh, proiectul lui Elmar Brock și prima reacție a fost uh, să observ că există o comuniune de idei. Propunerile din proiectul AFET uh, figurează și în proiectul meu în formulări aproape identice. Deci, uh, amendamentele specifice pe care le propun la DV doresc să introducă următoarele schimbări în propunerea Comisiei. Am șase puncte. În primul rând, să clarificăm separarea dintre deciziile de programare pe de o parte și cele de punere în aplicare pe de altă parte. Elmar Broc a explicat deja acest lucru, nu trebuie să repet. De e clar că, de și cu mine, am depus amendamente pentru a introduce această separare între punere în aplicare și programare în conformitate cu uh, identificarea elementelor care ar trebui să figureze în uh, atenția noastră și e vorba de monitorizare, urmărirea rezultatelor și uh, programarea alocărilor pentru fiecare program o serie de amendamente introduse doar pentru acțiunile finanțate conform DCI și anume cerința de eligibilitate AOD ca uh, acțiunile să, fie, să poată fi listate ca uh, sprijin oficial, uh, ca um, ajutoare oficiale de stat se consolidează astfel posibilitatea evaluării rezultatelor, așa cum spunea și domnul Brock în introducerea sa, pentru că avem nevoie de obligație, o obligație a Comisiei să raporteze rezultatele. Al patrulea punct, unele amendamente tind să limiteze puterile discreționale ale Comisiei, deci practic Comisia își alocă singur uh, o serie de atribuții și, deși recunosc nevoia de flexibilitate și nevoia ca Comisia să poată reacționa rapid în anumite împrejurări, pe durata aceasta de programare 2014-2020, trebuie să păstrăm un echilibru între flexibilitate și mm, monitorizarea parlamentară a utilizării fondurilor publice. În uh, al cincilea rând, o serie de amendamente se referă la articolele privind uh, achizițiile publice și în propunerea Comisiei uh, ne preocupă ideea că țările în curs de dezvoltare care sunt membre ale grupului G20 nu vor mai avea acces la uh, licitații DCI și la instrumentul de parteneriat uh, pentru țările învecinate. <clears throat> Da. Acest lucru este contrar uh, orientărilor AOC. Distinția privind uh, membrii și nemembrii și intenția de a exclude anumiți membri de la acces la licitație nu este o decizie politică corectă. Uniunea și statele membre trebuie să decupleze ajutoarele de stat în cât mai mare măsură. Și în a șaselea rând, atunci când am lucrat la acest proiect de regulament, am intenționat să păstrez în cât mai mare măsură um, reglementările care și-au dovedit valoarea în ultimii șase ani. După cum știți, avem deja instrumente suficient de detaliate și în multe privințe discutăm modificarea cadrului legislativ uh, privind anumite instrumente. Se pare însă că acum Comisia vine cu o propunere de modificare a unor acorduri deja existente și am să vă dau doar trei exemple. În primul rând, pragul sub care ar putea fi aplicată o procedură mai Uh, lejeră, e vorba de un prag financiar, care să fie ridicat uh, la un nivel foarte mare, și anume de 30 de milioane de euro. 30 de milioane este o sumă care rare ori apare implicată într-un singur proiect. Și adoptarea unei proceduri uh, simplificate pentru proiecte de asemenea dimensiuni este ceva de neconceput. Astăzi pragul este de 10 milioane de euro și propun să păstrăm acest prag. În al doilea rând, implicarea Parlamentului și a instituțiilor de audit este și trebuie să rămână o condiție pentru finanțarea uh, de la buget, pentru sprijinul de la buget. Acest lucru dispare din noua propunere de regulament. Și apoi mai am uh, o propunere și anume Banca Europeană de Investiții să continue să fie implicată în uh, Comisia de Administrare care aprobă măsurile de punere în aplicare. Ori de câte ori uh, Banca Europeană de Investiții se implică în astfel de proiecte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Wegener raportor pentru instrumentul de preaderare în numele domnului Pașcu, care este raportorul din umbră. O să vorbim despre... <laughs> Da, ce umbră mare am, spune domnul președinte. O umbră vastă. Sper că umbra uh, dânsului este suficient de mare ca să <laughs> vă acopere în întregime. Acum, în legătură cu instrumentul uh, de care vorbeam, vreau să vă mulțumesc în numele domnului Pașcu pentru cooperarea uh, pe care ați avut-o cu raportorii din umbră de la diverse grupuri și, de fapt, cele mai importante puncte pentru socialiști democrați au fost uh, preluate din amendamentele propuse de noi și e vorba în special despre implicarea societății civile despre faptul că programul, documentele de punere în aplicare strategice sunt uh, implică toți actorii în egală măsură și uh, în același timp autoritățile locale, regionale și partenerii sociali sunt luați în considerare și sunt încurajați să acționeze uh, pentru uh, mărirea vizibilității sprijinului financiar european. Există însă și câteva probleme sau modificări Uh, pe care am vrea să le facem în procesul de depunere a amendamentelor, în primul rând, uh, în ceea ce privește autoritățile locale. societății și democrații ar dori o mai mare implicare a acestora în calitate de beneficiari, ar dori să se consolideze capacitatea de absorpție a acestor autorități, astfel încât ei să nu fie doar uh, contributori și să poată să ia parte la procesul de luare a deciziilor acolo unde este nevoie, acolo unde este cazul. Acest lucru face parte din strategia noastră de a ne strânge legăturile cu societatea civilă și cu partenerii locali. Domnul Pașcu în uh, amendamentul 18 și în amendamentul 20 mergem mai departe decât propunerea Comisiei, care uh, ne temem că ar crea mai multă birocrație și ar uh, îngreuna procesele. În al treilea rând, am putea să adăugăm niște prevederi care să asigure complementaritatea instrumentelor în ceea ce privește obiectivele ce decurg din politicile uh, interne stabilite prin strategia pentru Europa 2020. Am putea să clarificăm limbajul în ceea ce privește cooperarea dintre actorii implicați uh, pe plan local, în teren, să încurajăm statele uh, partenere în, contract, în proiecte transfrontaliere să uh, consolideze această cooperare. Domnul Pașcu, pe de altă parte, vrea să mulțumesc domnului Broc pentru abordarea sa inclusivă, pentru că a ținut cont de părerea raportorilor din umbră și aș spune, voi spune și după amiază, acest lucru, dar ca raportor pentru instrumentele de preaderare aș spune că ideea de a avea acest, această abordare de pachet, de coordonare a instrumentelor deja existente și a regulilor uh, în vigoare s-a dovedit eficientă până acum și sper că și pe mai departe în procesul de a depune și de a coordona amendamentele care vor uh, apărea pentru toate instrumentele ce țin de regulamentul comun de uh, preaderare, astfel încât până la urmă să nu mai existe decizii contradictorii în legătură cu unele din aceste instrumente. Mulțumesc. The floor has Mrs. Brantner. Doamna Brantner are cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer și eu la câteva puncte care unele dintre ele au fost uh, amintite. Domnul Berman s-a referit la aceste 30 de milioane. Această sumă mi se pare că este prea mare. Până acum se o sumă de 20 de milioane. Cred că maximul pe care îl putem accepta noi este această sumă de 20 de milioane. Deci 30 de milioane îi se pare prea mult. Apoi, o propunere în legătură cu prevenirea conflictelor și prevenirea extinderii conflictelor. Aici ar trebui să fie introdusă o analiză a conflictelor în toate instrumentele pentru a ține seama de situația din fiecare stat în parte și, dacă este cazul, în uh, programare să se țină seama și de factorii de conflict, să nu trebuiască să reacționăm întotdeauna în ultimul moment. Apoi, un alt punct, în legătură cu articolul 6, în care se previde, se prevede că um, nu doar din instrumentul de stabilitate, ci și la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare există nevoie de un input. Cred că acest lucru ar trebui să fie eliminat în legătură, de, în legătură cu evaluarea, uh, aspectul legat de indicatori, lucrurile ar trebui să fie clarificate în legătură cu funcționarea uh, precisă a acestui mecanism. Apoi, ultimul punct, articolul 17 spune doar momentul în care ar trebui să uh, înceapă acest, acest regulament, însă nu se amintește nici data la care ar trebui să se încheie acest regulament. Noi am considerat că Um, avem, acest regulament ar trebui să se încheie în, uh, la sfârșitul perioadei financiare, deci în 2020. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Cacin, care îl reprezintă pe domnul Lambsdorff. I'd like to thank the rapporteur for the excellent Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca excelentă și pentru eforturile de a coordona problemele orizontale pentru toate instrumentele uh, financiare și pentru dezvoltarea unei politici uh, comune de negociere. Noi uh, sprijinim această abordare comună și suntem de acord că pentru a, că avem nevoie de ea pentru a ne consolida poziția de negociere. Grupul ALDE este de acord cu raportorul că ar trebui să avem documente de programare specifice care să fie adoptate prin acte delegate, în timp ce programele anuale și alte măsuri trebuie să intre la categoria acte de punere în aplicare pentru proceduri de examinare sau de punere în aplicare. Deci este important să nu avem acest micromanagement în timp ce ne păstrăm uh, influența politică. Există și câteva elemente specifice pentru EIDHR, uh, în care domnul uh, Lambsdorff este responsabil ca raportar și aș dori să vă menționez trei elemente la care trebuie să ne mai gândim la nivel orizontal. În primul rând, vizibilitatea și comunicarea pentru că o regulă generală poate să fie problematică, pentru că în anumite situații um, acțiunile UE în cadrul acestui program s-ar putea să fie nevoie să fie secrete pentru a nu periclita siguranța beneficiarului. În al doilea rând, măsurarea impactului. Pentru că acest uh, instrument funcționează uneori în situații dificile și s-ar putea să fie greu să facem o evaluare mai extinsă. Trebuie să ne gândim mai în detaliu care sunt indicatorii predefiniți, clari și transparenți și ce ar putea însemna ei pentru acest instrument. În ceea ce privește amendamentele legate de sprijinul pentru buget, uh, avem nevoie de timp pentru a analiza mai în detaliu uh, tezele pentru a vedea că suntem de acord cu modul în care sunt formulate, în special în cazul uh, instrumentului de preaderare. Știu că astăzi vom clarifica lucrurile cu domnul Vigenin pentru că uneori Parlamentul European pare să fie dat deoparte, ceea ce este complet greșit. Uh, pentru că există acest uh, chef politic în uh, Europa și cred că trebuie să ne păstrăm vizibilitatea și să avem în continuare un impact direct asupra procesului de luare a deciziilor. Mulțumesc. Herr Preda, das Wort. Domnul Preda are cuvântul. Domnule președinte, vreau să încep prin a vă felicita pentru punctul de vedere foarte comprehensiv care uh, evident întărește uh, propunerea Comisiei. Cred că uh, măsurile luate în general în cadrul instrumentelor uh, financiare de acțiune externă trebuie să fie consistente cu valorile Uniunii și cu pozițiile evident adoptate de Parlamentul nostru. De aceea, în opinia mea, evaluările potențialilor beneficiari trebuie să respecte aceste, aceste cerințe. Uh, cred uh, că trebuie luată în considerare și capacitatea potenialilor uh, beneficiari de a gestiona fonduri într-un mod eficient și transparent. Nu în ultimul rând, a sublinia faptul că organizaiile societăii civile din ările beneficiare trebuie asociate în procesul de implementare a măsurilor din cadrul acestor instrumente. Regulile și procedurile comune Uh, ar trebui să insiste asupra importanței uh, acordării unei poziții adecvate acestor organizații în uh, diverse proiecte finanțate de către Uniune. Mulțumesc mult! Thank you. The Commission. Vă mulțumesc. Comisia, domnul Sarasa. Thank you. Good morning. Mulțumesc și bună ziua. Comisia a luat notă de observațiile făcute de diversi raportori. În mod evident, principalul element de discuție în săptămânile următoare va fi problema actelor delegate și a documentelor de programare. Ne bucură să demarăm discuțiile în aceste subiecte și implicarea actorilor locali și a societății civile pentru că discuțiile cu Consiliul au evoluat de la momentul când Comisia și-a depus propunerea inițială. Thank you that I missed the position of the da, mulțumesc. Am ratat poziția Comisiei. A fost foarte scurt și la obiect, dar destul de neclar thank you much. will continue the work and... Mulțumesc foarte mult. O să continuăm cu activitatea noastră. Și sunt convins că vom putea ține lucrurile sub control. Poate data viitoare Comisia o să ne ofere o poziție mai lungă, mai clară și mai constructivă. Așteptăm cu interes acest lucru. Pentru că întotdeauna am înțeles că și am văzut că Parlamentul European încearcă să ajute Comisia, dar Comisia nu înțelege niciodată acest lucru. Și asta este una din principalele probleme și nu doar în acest domeniu. S-ar putea să vină momentul când o să ne unim cu alții. Dacă Comisia nu își va schimba atitudinea. Mulțumesc foarte mult! 14 iunie, ora 12, este termenul limită de depunere a amendamentelor. Sunt cu, sunteți cu toții de acord? Dacă da, mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la următorul punct. Instituirea unui instrument de stabilitate și dau cuvântul doamnei Ban. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, am discutat un instrument de stabilitate de multă vreme. Și nu vreau să mă repet, dar aș vrea să vă reamintesc de audierea de succes pe care am avut-o, care mie mi s-a părut foarte utilă pentru a afla părerea celor care lucrează pe teren cu aceste instrumente de uh, stabilitate și am reușit să evaluăm situația. Am doar câteva observații. O să ascult cu mare atenție ceea ce au de spus colegii. Deja am primit multe păreri în ultimele săptămâni. La început dați-mi voie să spun că discutăm doar probleme orizontale și multe dintre ele sunt amendamente legate de acest uh, instrument de stabilitate, dar nu o să vă explic uh, uh, nimic legat de actele delegate și așa mai departe. În primul rând, și am mai vorbit despre asta, se pune problema titlului. Așa cum am spus și înainte, Stabilitatea e dificilă cu unele țări, printre care Turcia și uh, Mexic, care nu vor să fie etichetate drept țări instabile. Deci uh, a, a fost o problemă să folosim acest instrument pentru aceste țări. Apoi, A fost dificil să acceptăm acest instrument și în uh, Regatul Unit, pentru că stabilitatea era asociată cu politicile trecute, în care stabilitatea era mai importantă decât democrația sau drepturile omului. Deci, în acest sens, propunerea este un instrument pentru prevenirea crizelor și a ă, problemelor de securitate. Dacă aveți ă, sugestii mai bune pentru un titlu mai bun, eu sunt deschisă. Nu e un titlu bătut în cuie, dar aș dori ca el să reflecte mai mult conținutul instrumentului. Apoi, în ceea ce privește sfera de aplicare, am încercat să fac uh, munca dificilă de a permite suficientă flexibilitate, dar în același timp oferind și ghidare strategică pentru a vedea în ce direcție trebuie să meargă acest instrument și la ce ar trebui să fie utilizat. Pentru că, așa cum am spus, nu e întotdeauna foarte ușor să găsim echilibrul între flexibilitate, uh, și concentrare pe o anumită strategie, pe o anumită politică. Deci am încercat să limitez sfera de aplicare la elementele care nu pot fi realizate de niciun alt instrument și, așa cum am spus mai devreme, a existat o propunere de a include acțiuni și măsuri în situațiile dezastrelor create de mâna omului. și în situațiile dezastrelor naturale. Și uh, aici avem și ajutorul umanitar pentru uh, dezastrele naturale care pot să fie, poate să fie utilizat, dar aceste dezastre pot escalada câteodată și în probleme de securitate care nu pot fi rezolvate cu instrumentul ECO. Deci, uh, Tocmai de aceea aș dori să spunem uh, amenințări de securitate care emanează din uh, sau derivă din uh, dezastrele naturale. Deci nu vrem să excludem uh, dezastrele de aici, ci vrem doar să fim mai preciși, mai exacti, spunând amenințări de securitate, amenințări potențiale de securitate. Apoi, Problema drepturilor omului și măsurile contra terorismului. Domnul uh, comisar Ferrero Waldner a, a semnat un, uh, o declarație în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și aceasta a fost uh, urmată și de vicepreședinta Comisiei. Și este important să, urmări, să urmăm această idee și să avem niște mecanisme de implementare a acestor angajamente. Uh, Uh, Ministerul de Externe al Regatului Unit are asemenea linii directoare foarte interesante și aș dori să dezvoltăm astfel de linii directoare la nivelul UE și am uh, introdus un articol în acest sens unde uh, deci este un articol dat ca exemplu, nu este neapărat cel care ar trebui să fie votat. Dar m-ar bucura dacă Uniunea Europeană ar face ce au făcut statele membre. Și am putea adopta uh, liniile directoare adoptate de statele membre. Apoi, din 2009, UE are un concept legat de dialogul de mediere, un concept foarte bun, care ar trebui menționat în acest document. Este doar o observație minoră, care nu cred că va pune mari dificultăți. Mai este un aspect legat de armele mici și ușoare și este important să spunem că ar trebui să putem finanța strângerea și distrugerea acestor arme S-ar putea să avem probleme cu Consiliul, pentru că Consiliul consideră că este în afara sfera de aplicare, uh, sferii de aplicare a metodei comunitare, dar mie mi s-ar părea foarte util să uh, putem face acest lucru, pentru că este util în situațiile post-conflict să uh, se distrugă aceste arme. Deci, am menționat unde se, ar putea apărea un conflict cu Consiliul. Apoi, încă un punct legat de problemele orizontale este uh, cel legat de organizațiile societății civile și aici uh, am spus că am dorit co să consolidăm rolul lor, mai ales atunci când vine vorba despre evaluarea măsurilor uh, de, aplicate prin finanțarea prin acest instrument. În ceea ce privește anvelopa de finanțare, există două aspecte aici. Am dori să se reducă de la 30 la 20 de milioane, așa cum am spus și în cursul discuției anterioare, pentru că acesta era suma prevăzută în regulamentul anterior și să scădem deci de la 30 la 20 de milioane și apoi măsurile de urgență ar trebui să crească pragul de la 65 la 70, mai ales în cazul în care ar trebui să păstrăm termenul mai larg de dezastre naturale, pentru că atunci cred că avem nevoie de mai mulți bani. Și aș dori să specific procentajul pentru articolele 4 și 5, care nu uh, s-au introdus în acest regulament, dar erau în regulamentul anterior. Apoi avem amendamente din partea DEVE, pe care le-am preluat în marea majoritate. Mulțumesc! Gracias, presidente hemos trabajado muy estrechamente con la señora brantner. Am colaborat îndeaproape cu doamna Brandner pentru conceperea acestui regulament. Suntem de acord cu cele propuse de dumnei, cu excepția ultimului punct pe care l-am mintit. Este vorba de uh, modificarea articolului uh, 13 din uh, propunerea de regulament. Aici este vorba de procentul pentru măsuri, ridicarea procentului de, de, pentru măsuri de la 65 la 70%, la cred că, de fapt, Comisia este cea care trebuie să calculeze care este procentul, cât de mare este suma necesară pentru uh, măsurile respective. Creșterea măsurilor de la articolul 4 și 5 acum. O creștere de până la 15% reprezintă o creștere atât de mare încât ar trebui discutată inițial cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă. Dacă nu, ar, dacă nu exista mijloace limitate, atunci, desigur, creșterea nu ar fi o problemă, dar mijloacele financiare sunt limitate și atunci uh, nu putem uh, crește atât de puternic măsurile de la articolul 4, pentru că ar avea de suferit, de exemplu, măsurile prevăzute la articolul 5. Ceea ce ar însemna că uh, anumite măsuri nu ar putea fi acoperite de, ins- ins- de instrumentul de stabilitate. Și mă gândesc, de exemplu, la măsurile de combatere a pirateriei. Dacă nu există mijloace suficient de mari de finanțare prevăzute la articolul 5 legate de măsurile um, de combatere a pirateriei, atunci ar, fi limitați doar la măsurile uh, militare. Noi plecăm de la premisa că prin acest regulament creăm o nouă dimensiune a stabilității, că se creează pace, se creează instituții, toate măsurile care sunt amintite aici. Și haideți să ne gândim puțin la această creștere între 5 și 15% la, pentru măsurile de la articolul 4. Pentru că această propunere nu cred că va fi posibil. Eventual am putea să reducem majorarea la o majorare între 4 și 7%. În rest, cred că ar trebui să discutăm cu Comisia partea care este cea mai abstractă a acestui regulament. Până la urmă este vorba de un instrument care este politic, un concept în același timp vag și uh, ușor de înțeles. Stabilitatea, însă stabilitatea are foarte multe fațete și ținând seama de instrumentele pe care le avem la dispoziție, trebuie să ne gândim care sunt obiectivele pentru, pe care le avem pentru a acoperi toate aceste fațete. Nu putem crește pur și simplu o parte, o parte care este desigur importantă, în același timp lăsând neacoperită o altă parte din, din acest instrument. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Vreau mai întâi de toate să o felicit pe doamna Brandner pentru um, contribuția sa. Um, domnia sa a schițat un instrument pentru stabilitate care uh, are obiective mai clare decât uh, cel anterior și proiectează de fapt un, uh, un instrument care e concentrat uh, asupra aspectelor securitare și politice, um, referințe la proiectele economice, la proiectele sociale de termen lung, fiind eliminate Sigur că problema care apare aici, i a menționat-o chiar domnia sa, este raportul între simplificare, uh, flexibilitate și uh, posibilitatea de a stabili legături între instrumentul pentru stabilitate și alte instrumente de acțiune uh, externă. Ca raportor din partea Comisiei de Dezvoltare, cred că dimensiunea social-economică trebuie păstrată în instrumentul pentru stabilitate, Uh, acest instrument e foarte important pentru uh, a contribui la rezolvarea uh, și prevenirea crizelor, a subliniat-o și doamna Brandner, însă instrumentul e și un mecanism de succes pentru a răspunde la dezastre naturale, ca și un cap de pod pentru a începe diverse proiecte de dezvoltare. Așa cum ne-au explicat experții la audierea pe această temă de acum câteva săptămâni, Uh, instrumentul pentru stabilitate uh, e instrument de urgență la care se apelează pentru situații diferite, tocmai datorită flexibilității uh, sale. Um, atunci când nu se găsește finanțare în cadrul celorlalte instrumente, se apelează la instrumentul pentru stabilitate pentru a finanța acțiuni de urgență um, pe de altă parte cred că instrumentul pentru stabilitate este cel prin care uniunea poate să iniieze uh, proiecte care însoesc dezvoltarea proiecte care pot fi apoi preluate de celelalte instrumente uh, când condiiile uh, pentru intervenia acestora pentru utilizarea acestora sunt îndeplinite. Mulți beneficiari ai acestor proiecte apreciază tocmai această flexibilitate și cred că trebuie să o luăm în seamă. Mulțumesc! hat uh, Villalonga. Domnul Villalonga are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru munca extinsă pe care a investit-o în acest raport. Am dorit să, să ne referim la mai multe puncte. Astăzi însă ne vom concentra asupra unui amendament care Uh, trezește îngrijorări majore pentru Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă. Și este vorba de amendamentul numărul 49, uh, defalcarea financiară de la articolul 13. Cred că acest amendament propus ar duce la un dezechilibru major între obiectivele instrumentului și măsurile alocate pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acestor obiective. În regulamentul actual se vorbește de o alocare de 73% și 5% pentru pregătirea la criză și pentru situații globale 23%. Propunerea făcută va crește alocarea fondurilor pentru pregătirea la criză de la 5 la 15%. De fapt, în uh, termen nominal, va fi o creștere de aproximativ 400%. Credem că această creștere astronomică va duce la o alocare disproporționată din punct de vedere financiar, punând uh, sub semnul întrebării eficiența alocării resurselor. Considerăm că o sumă atât de largă nu este suficientă pentru a atinge obiectivele propuse. În același timp, o, consecință a acestei propunere va fi redusă alocarea sumei de la articolul 5 care a fost uh, conceput pentru a aborda, uh, aborda probleme globale. Deci va fi o reducere de la 25% la 10%. Și uh, dorim să vă atragem atenția că pentru, cu alocarea atât de redusă pentru amenințări globale și uh, regionale, nu vor, nu vor exista suficiente uh, fonduri uh, mai ales pentru că noi ne dorisem, uh, prin noul articol 5, să extindem, să extindem domeniul de aplicare. Impactul acestui amendament ar fi că uh, fondurile crescute ar fi de patru ori mai mari decât cele necesare și în termeni operațional acest lucru ar însemna că nu doar Comisia, dar și alte institu- instituții nu ne vom mai putea Uh, implica în combaterea amenințărilor globale și regionale, cum este traficul de ființe uh, umane, combaterea uh, terorismului, armele nucleare și așa mai departe. Și în plus, Uniunea Europeană nu ar mai putea avea o abordare compre, uh, cuprinzătoare, nu va mai putea folosi instrumentul pentru stabilitate și celelalte instrumente, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare sau instrumentul european de, vecin, de vecinătate. Drept urmare, am dorit să cerem membrilor Comisiei AFET să nu sprijin acest amendament, numărul 49. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Doyle from the Commission. Mulțumesc, domnul Bol, din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să sprijin uh, cele spuse de colegul meu de la Serviciul European de Acțiune Externă, mai ales în ceea ce privește alocarea prevăzută la articolele 4 și 5. Considerăm că creșterea până la 15% a sumei de la articolul 4 este o creștere care merge dincolo de o creștere utilă în acest moment datorită lipsei de absorție a actorilor vizați. Apoi, zonele acoperite de articolul 5, în aceste zone am văzut în ultimii ani că există o capacitate de absorție similară, la același nivelă o situație care s-ar modifica dacă va fi adoptat acest amendament. Deci v-am ruga, dacă este posibil, să păstrăm textul propus de comisie, unde uh, precizăm că este vorba de o sumă de cel puțin 65% pentru răspuns la criză, pentru că astfel avem un grad de flexibilitate care ne permite să răspundem la evoluțiile din următorii ani pentru a vedea ce sume sunt alocate la articolul 4 și 5. Acum alte câteva puncte. La amendamentul 25, Comisia propusese să există o, o, o a doua posibilitate de extindere cu șase luni. Ne dorim o, această a doua posibilitate de, de mm, extindere pentru că uh, Uneori uh, acțiunile trebuie suspendate în urma acțiunilor politice, uh, politice de la fața locului și am avea posibilitatea de a relua aceste acțiuni fără a avea costuri suplimentare. Apoi, la amendamentul 28, unde Comisia propusese să existe posibilitatea ca o măsură să fie adoptată fără o Uh, consultare anterioară în situații excepționale. Dacă am ajunge la consultări preliminare, am avea, ne-am reîntoarce la situația anterioară. Ne gândim la un scenariu de genul următor. Dacă, de exemplu, uh, în altul reprezentant uh, reprezintă Uniunea Europeană discutând criza din Siria, și există o poziție deja hotărâtă a Uniunii Europene și apoi la sfârșitul întâlnirii se hotărăște existența unui mediator, atunci un alt reprezentant trebuie să vorbească în, unia, în numele, numele Uniunii Europene, să promită anumite lucruri și să nu aibă nevoie de un proces de consultare pentru acest lucru. Deci, este vorba de situații în care nu există riscul ca cineva să nu fie de acord cu cele propuse de înaltul reprezentant. Și tocmai ne dorim această prevedere aici. Apoi, există dificultăți ridicate în uh, audierea din 8 mai vis-a-vis -vis de posibilitatea noastră de a răspunde la, criz, uh, la consecințele crizelor provocate de uh, oameni este posibil că este nevoie de anumite munci de reconstrucție care depășesc competențele Direcției Generale ECO, că aceste munci ar putea evita instabilitatea, ar putea consolida stabilitatea. Deci nu este vorba de munci politice de securitate, ci de muncă concretă de reconstrucție care îmbunătățește situația de securitate. Nu voi intra, nu mă voi referi la alte uh, Uh, detalii, dar la 52, 58 și 63 formularea cred că nu este cea mai fericită. Apoi, pentru că regulamentul pentru instrumentul pentru stabilitate spune foarte clar că este un instrument care este folosit, care este ultimul folosit, deci poate fi folosit când s-a demonstrat că alte modalități de asistență nu pot pune la dispoziție uh, fondurile financiare deci acesta este scopul acestui instrument. Vă mulțumesc. Gualtieri. Domnul Gualtieri, are cuvânt. Sì, grazie, grazie Presidente, mi scuso. Mulțumesc, domnule președinte. Am cer scuze Comisiei și raportorului. Comisia AFCO dezbătea raportul meu în același timp cu uh, discuția de aici, uh, așa că a trebuit să lipsesc. Voi fi foarte concis. Punctul meu de vedere e unul pozitiv în legătură cu propunerea de raport a colegului nostru Brandner. Titlul este reformulat și anumite elemente ar putea de asemenea să se transforme în amendamente specifice, amendamente din partea uh, raportorilor din umbră. Am spus și data trecută, când am discutat acest subiect, că, după mine, anumite aspecte ale propunerii comisiei nu par să țină seama suficient de inovație, de, de înființarea recentă a Serviciului de Acțiune Externă, de fapt. Iar conform tratatului de la Lisabona se prevede o integrare mai uh, mai uh, apropiată a instrumentelor pe care le avem uh, la dispoziție pentru definirea unei uh, acțiuni externe coerente. Am să vă citez, ca exemplu, definiția pe care o găsim la articolul 1, alineatul 2, și care este, fără îndoială, depășită, pentru că face legătura între uh, instrumentul de stabilitate și capacitatea de a permite o politică de cooperare și dezvoltare a Uniunii. Sigur, obiectivele vaste ale acțiunii externe a Uniunii Europene nu constă doar în acțiuni pentru dezvoltare. Trebuie să ținem cont de noile contexte politice post-Lisabona și de după înființarea acestui serviciu de acțiune externă. Și să găsim o formulare mai clară în text. În ceea ce privește, pe de altă parte, distribuirea resurselor, sunt de acord cu ridicarea pragului minim de la articolul 3, pentru că până la urmă e vorba de natura specifică a acestui instrument de stabilitate și cred că colega, colegul nostru Muniț are, are dreptate atunci când uh, spune că trebuie precizat uh, această distribuție la articolele 4 și 5. Cred că este posibil astfel să combinăm propunerea raportorului și structura articolului în varianta propusă de comisie. Mai sunt și câteva observații mai puțin importante de menționat, dar în general avem o părere bună despre propunere. Despre propunerea doamnei Brandner. În ceea ce privește administrarea anexelor, s-au înlocuit aici cu decizia cu actul, actele delegate. Eu sunt de acord cu cele spuse de domnul Brock E vorba de adaptarea spiritului tratatului la actele delegate ale Uniunii Europene. Deci e bine ca actele delegate să fie utilizate în cazul aplicării uh, prevederilor de la articolul 3 și 4. report which... Domnul Chelam. Este vorba de un raport foarte important și vreau să mulțumesc uh, colegei Brodner care a lucrat la pregătirea acestui raport, pentru că instrumentul de stabilitate este unul dintre instrumentele esențiale pentru ca Uniunea Europeană să poată interveni în situații de criză și să ajute. Aș sublinia aici nevoia de a include mai mult, de a implica mai mult Parlamentul în acest proces. E nevoie de informarea și consultarea Parlamentului. E nevoie de asemenea să se țină cont de rezoluțiile care urmează să fie adoptate de Parlament. Dreptul uh, de a cere cooperare structurată între Serviciul Acțiune Externă și alte servicii ale Comisiei este esențial pentru că cooperarea și coordonarea dintre diversele servicii se trebuie să se întâmple oricum și uh, în practică acest lucru trebuie uh, guvernat de formulări foarte clare care să nu lasă loc de uh, interpretări. În amendamentele 55, 63 și 65 se face trimitere la sănătatea publică. Se făcea trimitere, acum a fost eliminată această referință, dar știm că uh, Uh, epidemiile în zone lovite de criză pot avea uh, efecte transnaționale. Deci sănătatea publică reprezintă un factor foarte important cu care ne confruntăm de obicei în situații post-conflict sau în cazul um, răspândirii acestor medicamente contrafăcute cu care ne confruntăm uh, adesea la uh, Cu privire la... Uh, de, de asemenea, s-a eliminat uh, trimiterea la uh, situațiile post-dezastru. Eu aș vrea să păstrăm această exprimare sau chiar să o îmbunătățim spunând ceva de genul situații post-conflict, nu neapărat post-dezastru. Mulțumim! Doamna Brantner, vă rog foarte pe scurt să răspundeți. Dacă îmi permiteți, voi răspunde uh, colegilor mei și am să le mulțumesc în primul rând pentru comentarii. Cred că este uh, un dialog foarte constructiv. <clears throat> Acum, luându-le puțin pe rând, creșterea de la 65 la 70% este mai mică decât uh, ceea ce știam din trecut, ceea ce cu, cu situația cu care eram obișnuiți, dar, cum spunea și domnul Gualtieri, frumusețea acestui instrument uh, pentru stabilitate este această flexibilitate și opțiunea de a reacționa politic foarte rapid. Am crezut că reducerea de la 73 la 65 a fost destul de mare. Eu preferam uh, cam, um, să rămânem undeva la 70%. Deci, dacă reducem această sumă, nu știu în ce măsură vom atinge, ne vom atinge obiectivele. La articolul 3, cam asta a fost. Acum, în ceea ce privește um, pregătirea pentru situații de criză și prevenirea acestora, cred că e bine să cheltuim acești bani, pentru că dacă avem o modalitate de a folosi cât mai bine fiecare euro în pregătirea acestor situații, cred că este bine să facem acest lucru chiar și în perioade de austeritate. Nu cred că situația se va îmbunătăți foarte rapid, de aceea cred că e bine să cheltuim toți banii care ne sunt puși la dispoziție în această direcție pentru că din punct de vedere strategic are sens să ne pregătim acum pentru criză. Nu știu dacă avem suficienți bani sau uh, prea mulți bani, dar dacă ăștia sunt banii, haideți să vedem cum să-i, put- uh, cum să cheltuim mai eficient. Justificarea, da, este una politică, însă și cu, cu care sunt de acord, însă am luat aici o poziție strategică. Sunt gata să apăr această poziție în fața dumneavoastră, pentru că eu cred că fiecare euro cheltuit pe prevenire este bine cheltuit și mult mai, e mult mai ușor să previi decât să uh, faci curățenie după astfel de situații de criză, cum s-a văzut în Irak, în Afganistan și așa mai departe. Când vine vorba despre amenințările pe termen lung, este într-adevăr vorba de reduceri, dar trebuie să facem reduceri undeva. Pe total se înregistrează o creștere a alocărilor pentru instrumentul de stabilitate și ar trebui să profităm de acest lucru pentru că există foarte multe amenințări pe termen lung uh, care uh, trebuie luate în considerare. Unele dintre ele pot fi tratate mai bine, altele mai uh, puțin bine, în funcție de instrumentul aplicat, dar vom stabili aceste lucruri împreună. Domnul Preda a plecat, dar trebuie să-i răspund, uh, spunând că instrumentul de, pentru stabilitate, uh, spunea el, uh, dublează activitatea instrumentului pentru dezvolt, instrumentelor pentru dezvoltare. Nu, nu e adevărat. Cred că banii aceștia ar trebui să fie păstrați uh, și cheltuiți pe lucruri care nu cad sub incidența altor instrumente pe care le avem la dispoziție. I read you the article, um... Am citit faptul că trebuie să avem infrastructura cheie, uh, bunuri economice și capacitatea de producție esențială și alte măsuri pentru redemararea activității economice și creșterea numărului locului de muncă pentru a avea o dezvoltare durabilă. Dar asta este întreaba instrumentului de dezvoltare. Tocmai de aceea am vrut să elimin aici, pentru că acolo nu avem un mecanism flexibil. Deci n-am nicio problemă aici că există toate aceste măsuri, eh, pentru că există o măsură de flexibilitate aici și nu aș vrea ca instrumentul de stabilitate să fie folosit pentru eh, cazare, pentru că până la urmă avem finanțare foarte limitată și îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu domnul Preda în această privință. Pentru că am senzația că am eh, exploatat prea mult instrumentul de stabilitate. Uh, Comisia a vorbit despre o a doua extindere. Știm cu toții că ați cerut o a doua extindere pentru că uh, cooperarea între, între cele două instrumente nu funcționează. Și tocmai de aceea acum avem o extindere a termenului de stabilitate. Uh, da, cred că nu e bine să procedăm așa. Ar trebui să avem proiecte de succes care să fie preluate de instrumentele pe termen lung și nu să le extindem pe ale noastre pentru a avea apoi bani mai puțin pentru situațiile de criză. Trebuie ca sistemul să funcționeze. Acele procese de uh, succes care au uh, avut până la urmă un succes ar trebui să fie preluate de instrumentele pe termen lung. Pentru că știm că până Până la urmă, nu putem să spunem, a, nu mai avem bani pentru criză, pentru că nu funcționează instrumentul. Acestea au fost câteva dintre observațiile importante și aștept cu interes amendamentele noastre legate de medicamentele falsificate și de sănătatea publică și Uh, uh, perioada după dezastru, dezastrele provocate de om și așa mai departe. N-am nicio problemă să zicem dezastre în general folo- și folosirea instrumentului de stabilitate pentru acestea, dar nu e ECO până la urmă. Avem ECO și putem să îl folosim. Plus că în celelalte instrumente există și sume flexibile și știu că este dificil mașinărie pentru că nu funcționează bine împreună, dar asta nu înseamnă că noi ar trebui să folosim banii în scopuri greșite. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Brandon! Am tendința să vă susțin în această idee de a acorda banii doar pentru subiectele importante și cu acestea Cred că am terminat și sper că prânzul nu va fi considerat drept o perioadă post-dezastru. Amendamentele pot fi înaintate până pe 14 iunie. Dacă toată lumea este de acord, ședința s-a suspendat. Yeah.